Colegi, welcome. Dragi colegi, bine ați venit. La dialogul monetar purtat cu președintele Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, care îi spun bun venit. Este al patrulea și ultimul dialog monetar din acest an. Și are loc după o decizie de politică monetară foarte importantă luată de Banca Centrală Europeană în contextul redresării economice care se accelerează și pare să continue pornind de la o bază solidă și largă. Pe de altă parte, asistăm și sunt sigur că domnul președintele Draghi se va uh, uh, referi la acest lucru, asistăm la o dinamică a prețurilor care nu se autosusține, există o dinamică redusă din punctul de vedere al salariilor, de exemplu, și mi-aduc aminte de ultimul dialog monetar când am discutat de motivele structurale și ciclice ale acestui fenomen. Și în acest context, decizia de politică monetară a Băncii Centrale Europene este una importantă. Este o decizie pe care o salut, în mod specific decizia de a continua cu o politică expansionistă monetară atâta vreme cât uh, nu ne apropiem de obiectivul de inflație stabilit. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Okay. Uh, we, so we will discuss, of course. Uh, deci, vom discuta aceste decizii După cum știți, coordonatorii ECON au ales și alte două subiecte de discutat. Dezechilibrele din sistemul uh, de plăți uh, Target 2 și crearea unor uh, etape privind părăsirea politicii expansioniste monetare de către Banca Centrală Europeană. Sunt disponibile o serie de studii. Unele dintre acestea argumentează într-un mod uh, foarte convingător în legătură cu modul în care aceste dezechilibre din sistemul de plăți Target 2 reflectă caracteristici tehnice ale structurii eurosistemului, însă vom avea oportunitatea de a discuta toate aceste chestiuni. Sunt subiecte foarte importante și, domnule președinte Draghi, bine ați venit din nou și vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați uh, membri ai Comisiei Econ, doamnelor și domnilor. Mă bucură faptul că m-am reîntors în, la Parlamentul European pentru următoarea audiere din acest an. De la ultima întâlnire, Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene a luat decizii importante privind recalibrarea politicii instrumentelor de politică monetară, mergând dincolo de sfârșitul acestui an. Drept urmare, în intervenția mea de astăzi voi discuta în primul rând perspectiva economiei zonei euro și recalibrarea măsurilor noastre de politici monetare. Apoi, la cererea acestei comisii, voi uh, discuta rolul Target 2 din punctul de vedere al sprijinirii integrării financiare și din punctul de vedere al punerii în aplicare, aplicarea a politicii noastre monetare, ceea ce are un impact și asupra interpretării echilibrelor target. Redresarea economică este una solidă și cuprinzătoare peste tot în sectoarele și în zonele și în uh, țările care au moneda euro. Pornind de la ultimele estimări Eurostat, creșterea PIB reală a continuat în al treilea uh, trimestru cu un ritm de 2,5% de la un an la altul, ceea ce înseamnă 4 ani și jumătate de creștere economică trimestrială. Și ultimele date ne arată că pe termen uh, scurt se va continua această tendință creșterea PIB este, uh, cuprinde tot mai multe țări și sectoare. Diseminarea ratelor de creștere a PIB între statele euro a ajuns a căzut la cel mai mic, uh, cel mai redus nivel din 1997 și acest lucru este cauzat de o convergență generală înspre în sus piața muncii continuă să beneficieze de pe urma acestei redresări economice și Uh, pierderile de ocupare au fost, puțin, uh, au fost compensate cel puțin la nivel agregat. Numărul oamenilor în șomaj din zona euro a scăzut de la 18,6 milioane în al doilea trimestru al anului 2014 la 14,6 milioane în ultimul trimestru. Comparație cu ceea ce se întâmpla în trecut, creșterea ocupării um, se regăsește din nou în multe țări și multe sectoare. 16 din cele 19 țări care au moneda euro au uh, experimentat o creștere economică, uh, o creștere a ocupării anuală de la începutul anului 2016. Uh, și uh, ocuparea a crescut în 60% din sectoarele economice în comparație cu zero dintre acestea la mijlocul anului, la mijlocul anului 2014. Acest fenomen împreună cu creșterea bogăției gospodăriilor uh, sprijină perspectiva de viitor a consumului se investește tot mai mult și s-au îmbunătățit și profit, uh, profiturile societăților comerciale. Măsurile noastre de politici monetare au avut un rol cheie în uh, sprijinirea consumului și a cererii de investiții prin uh, oferirea unor condiții de finanțare favorabile pentru uh, întreprinderile și gospodăriile din zona euro. De la sfârșitul anului 2014, uh, ratele de împrumut bancar pentru corporațiile nefinanciare au scăzut, de exemplu, cu aproximativ 120 de puncte de bază, cele pentru gospodării cu aproximativ 100 de puncte de bază. Ratele de dobânzi pentru creditele foarte mici, care pot fi considerate ca fiind uh, credite care înlocuiesc uh, Uh, cele pentru întreprinderile mici și mijlocii, au scăzut cu aproape 190 de puncte de bază. O îmbunătățire importantă a condițiilor de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii este deosebit de uh, încurajatoare pentru că întreprinderile mici și mijlocii sunt responsabile pentru două treimi din ocuparea din uh, zona euro. Această îmbunătățire a condițiilor financiare a fost însoțită de o reducere a diferențelor între țări din punctul de vedere al uh, ratelor dobânzii. De exemplu, diferența între ratele de dobândă pentru întreprinderile din uh, statele din zona euro, care au avut cel mai mult de suferit în urma crizei în comparație cu celelalte țări, s-a apropiat cu aproximativ 100 de puncte de bază de la mijlocul anului 2014. În ciuda acestei redresări economice importante, dinamica inflației nu ne convinge că am ajuns la o tendință de creștere care să se autosusțină. Uh, Inflația totală a fost de 1,4% în octombrie și preconizăm că va, va scădea pu- uh, puțin înspre sfârșitul acestui an datorită sectorului uh, energetic presiunile subiacente inflaționare sunt reduse datorită situației de pe, pie- de pe piața muncii. Îmbunătățirile de pe piața muncii pe care le-am observat deja au nevoie de timp pentru a duce la o creștere salarială mai dinamică. În perspectiva acestei situații um, economice, la reuniunea noastră din octombrie am decis să ne recalibră, recalibrăm instrumentele de politici monetare. Recalibrarea acestor politici dincolo de sfârșitul acestui an este menită să păstreze um, stimulentele monetare necesare pentru a ajunge la o rată a inflației uh, apropiată de 2%, dar sub 2% Uh, într-o perspectivă de timp uh, medie. Și aș dori să vă explic pe scurt principalele patru decizii luate de Consiliul Guvernatorilor. În primul rând, perspectiva mai bună economică și uh, încrederea mai mare din punctul de vedere al situației inflației ne-a permis să ajustăm uh, ritmul programului de achiziționare de active. Drept urmare, am anunțat că din ianuarie 2018 achizițiile de active nete vor continua la un ritm anual de 30 de miliarde de euro până la sfârșitul uh, lunii septembrie 2018 sau dincolo de acest moment, dacă va fi cazul. sau până când uh, vom considera că putem să atingem obiectivele legate de inflație stabilită. În al doilea rând, în ceea ce privește politicile de reinvestire, am, dec- am declarat că uh, sistemul euro va uh, reinvesti Um, fondurile folosite uh, în acest program de achiziționare de active, dincolo de uh, perioada terminării acestui program și atâta timp cât va fi nevoie, ceea ce va contribui la condiții favorabile din punctul de vedere al lichidității și la o politică, la o poziție monetară adecvată. Și în acest context aș dori să menționez că am furnizat informații suplimentare privind uh, sumele uh, replătite pentru fiecare uh, componentă a programului de achiziționare de active. Și o să ținem cont și de titlurile de valoare și de momentul maturității acestora, pentru că acestea au un rol mai important în portofoliul nostru. Pagina asta de internet prezintă toate detaliile um, relevante din acest punct de vedere pentru următoarele 12 luni. În al treilea rând, în ceea ce privește ratele de dobândă, acestea au rămas neschimbate și am uh, confirmat faptul că preconizăm ca nivelul acestor rate de dobândă de referință să rămână la acest nivel uh, pe perioada următoare de timp și dincolo de momentul în care programul de achiziționare de active va fi uh, încheiat. și acest anunț reprezintă o parte esențială a politicii actuale. Condiția de dincolo de termenul stabilit um, permite programului de achiziționare de active să ajungă la un impact uh, cuprinzător. Și în fine am decis că operațiunile normale de refinanțare uh, Uh, vor fi continuate, respectându-se sistemul tradițional atât timp cât va fi uh, nevoie și cel puțin până la sfârșitul anului 2019. Acest lucru va garanta o punere în aplicare um, bine funcțională a, a instrumentelor de politică monetară și va perpetua condițiile favorabile în zona euro. Sprijinul de politici monetare oferit astăzi uh, vine din efectul combinat al uh, achiziționării suplimentare de active nete, de activele deja achiziționate până acum și de viitoarele uh, reinvestiții a uh, Uh, acestor active deja achiziționate și depinde de asemenea de anunțurile privind ratele viitoare de dobândă. Și împreună aceste măsuri vor păstra actualele condiții de finanțare și vor uh, garanta de asemenea o stimulare monetară importantă care să ne uh, aducă la o rata inflației apropiată, dar sub 2%. Și acum aș dori să mă refer la subiectul dezechilibrelor target. Target 2 este sistemul um, euro de, com, de compensare a plăților, prin care plățile în zona euro pot fi procesate la timp și în mod sigur între bănci într-un context național și transnațional oferă o infrastructură uh, actuală de, pla- de plată care este, folosi, care este folosit uh, pentru a acoperi diferitele operațiuni, instrumente de piețe financiare, plăți interbancare și, de, uh, și plăți efectuate de clienți. Anul trecut, Target 2 a procesat o medie uh, zilnică de aproximativ 342.000 de plăți ceea ce reprezintă o valoare zilnică medie de 1,7 mii de miliarde. Drept urmare, acest sistem are un rol cheie pentru a asigura o desfășurare uh, bună a politicii monetare, pentru, a, pentru o bună funcționare a piețelor financiare și a sistemului bancar prin sprijinirea integrării financiare și prin implementarea politicii noastre monetare, tar- sistemul uh, Target 2 este o piatră de temelie a Uniunii noastre monetare. În acest sistem, fiecare bancă centrală națională din zona euro are o poziție de, um, de o poziție activă și una uh, pasivă în sistemul, în eurosistem bilanț, bilanțurile target a băncilor centrale naționale reflectă plata uh, viramentelor trans, uh, transnaționale din sistemul Target 2. Plățile efectuate ca în contextul programului de achiziționare de, uh, de active se desfășoară și în sistemul uh, Target 2 și există un efect al refinanțării acestor operațiuni pen- pentru că și de fapt 80% din uh, achiziționări, aceste achiziții făcute de băncile naționale se datorează unor contrapărți uh, care uh, sunt externe, care nu au un sediu în țara băncii centrale respective și au un impact asupra bilanțului Target 2. În plus, vânzătorii, cei care vând activele respective, pot uh, reinvesti banii obțin, uh, obținut, obținut și astfel să-și reechilibreze portofoliul. Acest fenomen denumit uh, reechilibrarea portofoliilor internaționale poate avea un, un impact de asemenea asupra bilanțului din, bilanț, bilanțului din sistemul Target 2. Dincolo de aceste aspecte, sistemul Target 2 a fost deosebit de important, după cum am spus, în uh, punerea în aplicare a politicilor uh, noastre monetare care uh, au influențat condițiile de finanțare pentru corporații și pentru gospodării. În concluzie, Tratatele Uniunii Europene oferă Băncii Centrale Europene obiectivul principal de a păstra stabilitatea preților în întreaga zona euro. Astfel putem să contribui cel mai bine la bunăstarea cetățenilor europeni. Garantarea stabilității prețurilor este o precondiție pentru economia zonei euro uh, să ajungă la o creștere echilibrată și durabilă pe termen lung. Însă aceasta nu este singura condiție necesară. Pentru a ajunge la o creștere echilibrată, este nevoie ca zona euro să poată să facă mai bine față unor riscuri, indiferent când acestea ar apărea. Actuala perspectivă economică și situația economică ne oferă o posibilitate unică de a de a îmbunătăți structurile economice ale statelor membre din punct de vedere fiscal și din punct de vedere uh, structural. În același timp, o mai bună rezistență a Uniunii Economice și Monetare implică o consolidare a cadrului instituțional pentru a preveni și pentru a gestiona mai bine șocurile. Drept urmare, salut rolul Parlamentului European în această dezbatere și mă bucură de asemenea eforturile depuse de liderii zonei euro pentru a face față acestor uh, probleme. Și Drept urmare, aștept cu nerăbdare următorul uh, Eurosummit uh, privind guvernanța Uniunii Economice și Monetare. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte Draghi. Trecem la runda de întrebări. Esther de Lang este primul vorbitor. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului președinte Draghi pentru prezența sa aici și pentru disponibilitatea de a discuta despre subiecte uh, de importanță majoră pentru Comisia Econ. Aș dori să mă refer la problema creditelor neperformante pe care BCE și chiar dumneavoastră ați definit-o ca fiind fundamentală pentru mobilitate în sistemul bancar european. M-aș referi de asemenea la problema EDIS. Știți că sunt raportor pe acest uh, dosar și sper ca împreună cu echipa de raportori din umbră să fim cât mai curând uh, gata de a uh, organiza o discuție cu experții dumneavoastră pe această temă. Apoi, în ce privește problema NPL și, și partajarea riscurilor, sunt, uh, problemele acestea sunt legate între ele nu doar din punct de vedere economic, ci cred că și politic. De aceea, întrebarea mea este următoarea. Cum putem face progrese în ce privește EDIS, ceea ce noi ne dorim la nivelul raportorilor și al raportorilor din umbră, câte vreme statele membre nu sunt uh, dornice să abordeze problema creditelor neperformante și mă refer la orientările BCE în domeniu. Cum considerați dumneavoastră că am putea să abordăm problema acestor stocuri sau fluxuri de NPL, care nu se va rezolva în niciun caz de la sine, în mod miraculos? Care credeți că ar fi un calendar realist pentru a aduce acest stoc la un nivel comparabil cu media internațională. Sunt probleme fundamentale care se leagă strâns de chestiunea EDIS pe care noi vrem să o abordăm în calitate de raportor și raportor din umbră, așa încât Vă mulțumesc anticipat pentru angajamentul dumneavoastră pe marginea celor două probleme și pentru răspunsurile pe care ni le veți oferi. Mulțumesc foarte mult! E adevărat, problema creditelor neperformante și problema EDIS se leagă strâns între ele. Spuneam că EDIS... Să pornim de la următoarea idee. Ea nu dispune de o propunere a comisiei, dar Trebuie să ne gândim la obiectivul final, o asigurare completă a depozitelor. Deci am putea să ajungem acolo pas cu pas, însă cel mai important este ca fiecare etapă în acest progres să fie clar cuantificabilă, evaluabilă și să fie însoțită de obiective clare și de măsuri clare pentru a le atinge, fără niciun fel de întârziere. Asta e important pentru că EDIS va rămâne un pilon important al sistemului bancar european. Apoi, în ce privește reducerea și partajarea riscurilor acestea, două trebuie să meargă în paralel, este punctul de vedere al BCE și creditele neperformante. Chiar independent de EDIS reprezintă o problemă în sine care trebuie rezolvată. E o chestiune care ține de supraveghere bancară în mare măsură și e nevoie de un uh, efort concertat, comun, din partea Băncii Centrale Europene, a, a, um, dar și a guvernatorilor băncilor centrale din statele membre. Pentru a soluționa, pentru că acolo este nivelul la care se poate soluționa cel mai bine problema aceasta a creditelor neperformante. Progresele acestea se leagă mai ales de progresele înregistrate până acum se leagă mai ales de noile credite neperformante, fără să pornească de la profunda rădăcina acestei probleme, și anume moștenirea de pe urma recesiunii care ne-a afectat înainte de această ultimă perioadă în care a început redresarea. Deci mai întâi trebuie rezolvată problema creditelor neperformante acumulate în timpul perioadei aceleia de recesiune credite pe care le-am moștenit în ultima perioadă. Cam atât deocamdată pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! și ne aducem cu toții aminte și eu mi-aduc aminte de cuvintele înțelepte care s-au rostit aici în legătură cu eforturile comune care trebuie desfășurate de toate instituțiile împreună, fiecare potrivit competențelor sale și rezultatul discuțiilor purtate în acest sens au fost uh, foarte utile. S-a vorbit despre îmbunătățirea situației și de măsurile suplimentare care trebuie luate, dar cu respectarea prerogativelor instituționale. Și aici Cred că și Comisia a jucat un rol foarte pozitiv și recenta consultare pe care a publicat-o recent uh, DG Taxud a avut rolul de a aduce în discuție mai mulți actori, ceea ce a presupus o, uh, un efort comun. Și acum din partea S și D, doamna Pervanș Beres. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al BCE. Am să pornesc și eu de la subiectul EDIS, deși ne putem pune întrebarea în ce condiții aplicarea celor doi piloni ai Uniunii Bancare, supravegherea, respectiv uh, rezoluția bancară, au permis obținerea unor rezultate cuantificabile chiar uriașe din punctul de vedere al reducerii riscurilor. Întrebarea mea însă vine în urma faptului că ați abordat acest subiect la ultima discuție pe care am purtat-o în cadrul dialogului democratic cu dumneavoastră, la o întrebare a domnului Paul Tong, colegului nostru, în legătură cu salariile. Vă aduceți aminte că întrebarea se referea la ritmul în care cresc salariile în țările a căror capacitate economică sau, mă rog, a căror creștere economică pare să uh, meargă din plin cu toate motoarele pornite și cu toate acestea salariile nu cresc, lucru care ar facilita punerea în aplicare a politicii monetare. Înțeleg dezbaterea noastră între economiști, dar și bancherii au un cuvânt important de spus. Și mai degrabă decât să ne tot punem întrebări în legătură cu problema slăbirii puterii sindicale sau în legătură cu ritmul în care reluarea presiunilor sindicale pentru creșterea salariilor ar putea să crească și ea, îmi aduc aminte că am discutat cu domnul de Costa, uh, guvernatorul Băncii Centrale din Portugalia, care ne prezenta un scenariu diferit, arătând că globalizarea este aceea care a schimbat condițiile de stabilire a salariilor. Așadar, mai degrabă decât să se uh, câștige, să se prospere de pe urma uh, curții regelui Filip, mai degrabă ar trebui să uh, ne concentrăm pe o politică monetară eficientă. Care este punctul dumneavoastră de vedere în cadrul uh, Consiliului Guvernatorilor? Mulțumesc! Măsurile noastre recente de politică monetară oglindesc o serie întreagă de evaluări pe care le-a efectuat Consiliul Guvernatorilor. Încrederea că uh, presiunea inflaționistă va crește până la atingerea obiectivului din cauza datorită puterii uh, economice în creștere și datorită creșterii ocupării. Dar când trecem de la partea reală la partea de inflație a evaluării, constatăm că evaluarea încă rămâne uh, între niște limite destul de scăzute. Și excludem aici modificările la prețurile la alimente și energie. Motivele pentru care rămâne încă redusă se datorează creșterii nominale. Noi am tot spus lucrul acesta față de alte cicluri de afaceri din trecut, față de alte cicluri economice, reacția salariului nominal la îmbunătățirile înregistrate pe piața muncii, la reducerea șomajului și la crearea de noi locuri de muncă. E vorba de patru milioane de locuri de muncă în patru ani. Toate aceste creșteri semnificative în ce privește ocuparea și reducerea șomajului presupune o rată sporită a participării la piața muncii. Asta nu numai datorită noilor veniți, a migranților și așa mai departe, ci și datorită participării sporite a femeilor pe piața muncii, și a persoanelor în vârstă. În cazul femeilor, cifrele sunt, mai mari, sunt cele mai mari istoric. Dar există o creștere semnificativă a participării persoanelor în vârstă la uh, piața muncii, ceea ce este pur și simplu, cifrele acolo sunt absolut uh, uluitoare. Deci, scade șomajul și toate aceste lucruri ne arată o experiență cât se poate de pozitivă. Nu asistăm însă și la o creștere nominală a salariilor și ne-ați întrebat care ar fi cauzele. S-a menționat globalizarea. Poate că diferențele nu sunt acelea de pe piața din zona euro, ci de la nivel internațional. Nu știu însă dacă aceasta este uh, Uh, ăsta este motivul principal. Și oricum diferențele acestea, discrepanțele sunt din ce în ce mai mici. Prin urmare, mai sunt și alte motive, și anume că după o perioadă îndelungată de inflație foarte redusă, cu anumite uh, momente de deflație chiar, asistăm la o includere în, viito- în, în negocieri a ratei reduse a inflației. Sunt uneori uh, condiții dificile pe piața muncii și atunci uh, strategia principală de negocieri uh, la nivel sindical este aceea de a căuta o siguranță a locului de muncă mai degrabă decât creșterea salariului și aceasta ar putea fi o cauză. Apoi productivitatea, și aici e o a treia uh, cauză structurală, productivitatea este încă redusă. Una peste alta însă, tindem să uh, vedem acest subiect ca fiind într-adevăr o problemă, dar o problemă de tranziție. O problemă trecătoare. Vorbeam că de, vorbeam la începutul intervenției mele despre faptul că ritmul de creștere este constant. Deci nu numai că se crește, dar se crește într-un ritm constant. Deci în negocierile salariale, toți acești factori au de jucat un rol. Vorbeam și despre preferința pentru siguranța locului de muncă mai degrabă decât pentru creșterea salariului, dar aceștia sunt factori uh, Uh, tranzitorii, sunt factori trecători. Deci dacă ne întrebați dacă inflația care stă la baza acestui fenomen uh, dă semne de creștere constantă, noi o să vă răspundem că în principiu este, uh, așa este. Domnul Luca, vă mulțumesc. O să vorbesc în limba germană, domnule Draghi. Dacă îmi permiteți, o scurtă reacție la răspunsul dumneavoastră. Ați spus că Banca Centrală Europeană a creat 4 milioane de locuri de muncă și mă întreb de unde știm că Banca Centrală Europeană a creat aceste locuri de muncă? Nu au apărut locuri de muncă și în afara zonei euro și creșterea economică din afara zonei euro nu a fost mai puternică decât cea din zona euro. Însă nu trebuie să răspundeți la acest comentariu al meu, ci la următoarea uh, întrebare. Banca Centrală Europeană a achiziționat uh, obligațiuni guvernamentale în, în valoare de uh, 1,6 uh, 1600 de miliarde de euro. Și aș dori să vă întreb următoarele. Este corect să spunem că Banca Centrală Europeană a devenit un uh, creditor important și permanent pentru statele din zona euro? Îmi cer scuze, n-am înțeles a doua dumneavoastră întrebare. Domnul Luche, întrebarea mea era următoarea. Am dreptate dacă spun că BCE-ul este este un creditor mare și de lungă durată a uh, zonei euro, a băncilor din zona euro? Răspunsul scurt este nu. Pentru că BCE-ul deține cel mult 20% din stocul total. Apoi, achizițiile făcute de BCE sunt de pe piețe secundare, deci de la alții și nu de la guvernele emitente. La prima dumneavoastră întrebare, domnul Luche, mai, mai, vreau să vă întreb o, mai vreau să vă adresez o întrebare. Este în regulă dacă nu răspundeți la prima întrebare. Da, dar am răspuns. Atunci aș vrea să vă adresez o a treia întrebare, dacă se poate. Tun, wenn Sie gestatten. Și o să revin la limba germană, dacă îmi permiteți. Pentru mine este clară diferența între piața primară și cea secundară. Însă faptul că Banca Centrală European, Europeană dețină, este important faptul că Banca Centrală Europeană deț, aceste obligațiuni uh, guvernamentale, pentru că uh, nu contează de unde le-a achiziționat, uh, contează că, le-a, că le dețină, pentru că astfel ea finanțează gu, uh, guvernele respective. Uh, în anumite cazuri, Banca Centrală Europeană a cumpărat până la 250% uh, din datoria nou creată de state respective între 2014-2016. Deci noua datorie generată de uh, statele respective depinde foarte mult de, de Banca Centrală Europeană. S-a ajuns la o pondere de 52%, de exemplu și cum se împacă aceste măsuri ale uh, Băncii Centrale Europene cu interdicția finanțării bugetelor uh, guvernelor din tratate? E foarte simplu. Noi nu facem altceva decât să ne încadrăm în mandatul nostru și anume să ducem inflația la obiectivele stabilite. Asta scrie în tratate și respectăm legea. Acesta este răspunsul la a doua întrebare. Acum, dacă mă lăsați să vă răspund la prima dumneavoastră întrebare, era de unde știm? Păi știm pentru că politica economică stabilește uh, condiții care au făcut posibilă redresarea. Ea a fost politica pe care am aplicat-o mulți ani de zile. Deci, Poți să spui că nu e adevărat, dar noi avem probe că politica monetară, sprijinul acordat prin această politică, a fost uh, elementul cheie care a dus la redresarea economică din prezent. Da, do, do, domnul Draghi, am să vă adresez întrebarea în engleză acum. Vreau să vă întreb dacă, dacă v-ați încălcat mandatul sau cum puteți explica faptul că nu este o încălcare a mandatului, faptul că dumneavoastră a, cumpărați peste 25% din noile datorii contractate de guverne din zona euro. Domnul Draghi, v-am răspuns, n-am încălcat niciun mandat, din potrivă l-am respectat. N-am încălcat niciun fel de interdicție. Am rămas între limitele pe care ni le-am stabilit de la bun începutul acestui program. Asta este, vă mulțumesc. Mulțumesc. Nu știu dacă domnul Luche este foarte conștient de diferența dintre Eurosistem și BCE, dar rămâne să mai discutăm asta în viitor. Domnul Ramon Tremosa. Mulțumesc foarte mult, vă urăm bun venit, domnule Draghi, în Parlamentul European. Prima întrebare. În general, la anul BCE-ul va începe să-și reducă achizițiile de obligațiuni pentru a elimina treptat programul ATP. Dar sfârșitul acestor achiziții ar putea avea un efect asupra primei de risc ale, ale un, a, a unor țări mai îndatorate din zona euro. Ce măsuri vreți să prioritizați pentru acele țări unde uh, pro există probleme la acest nivel? Vă așteptați la o nouă recesiune în acele țări? Și mai am o întrebare în legătură cu EDIS vorbim despre schema europeană de uh, asigurare pentru depozite, aș vrea să vă întreb cum aveți în vedere EDIS? Care sunt elementele fundamentale pentru, pentru dumneavoastră ca acest sistem să funcționeze corect? Și în fine, cum putem să-i liniștim pe investitori că EDIS va funcționa bine după inconsecvențele pe care le-am văzut uh, în uh, salvarea unor bănci italiene. Mulțumesc. Mulțumesc. Am să încep prin a răspunde la a doua dumneavoastră întrebare mai întâi. Discuțiile îndelungate pe care le-am avut în legătură cu EDIS au lămurit, cred, pe toată lumea că vorbim aici de un parcurs. Nu sunt măsuri care se pot pune în aplicare de pe o zi pe alta, pentru că trebuie respectate o serie de condiții reducerea și partajarea riscurilor sunt elemente care trebuie să meargă în paralel. O parte din reducerea riscurilor constă și din armonizarea anumitor caracteristici fundamentale pentru Uniunea Bancară, dintre care una este ierarhizarea creditelor. Dacă țările au ierarhii diferite la nivelul creditelor, e foarte clar că Uniunea Bancară nu este desăvârșită. Mai sunt și alte elemente care trebuie armonizate la nivelul rezoluției, a regimurilor de rezoluție. Și acesta este un, un element important care trebuie realizat pentru a, a, a desăvârși Uniunea Bancară. Dar vorbeam mai devreme și de credite și de alte elemente. E un parcurs întreg de elemente care trebuie realizate pas cu pas. Însă nu trebuie pierdut din vedere obiectivul final, și anume o schemă de asigurare a depozitelor completă și pentru a fi convinși că nu evităm acest subiect, nu ne îndepărtăm de el, trebuie stabilit clar obiectivul cu etape limpezi și cu măsurile care trebuie îndeplinite, care trebuie să fie clar măsurabile și cuantificabile. Țările noastre trebuie să fie pregătite pentru o reducere a stimulentelor în materie de politică monetară. Săptămâna trecută am stabilit o recalibrare și am anunțat că impactul asupra piețelor uh, financiare a fost nul, fiindcă s-a măsurat ținând seama de îmbunătățirile înregistrate în economie, de progresele înregistrate în economie. Și chiar și așa, fluxurile au scăzut, fluxurile lunare de achiziții au scăzut semnificativ cu 30 până la 60%, ceea ce nu-i deloc puțin. Deci, dacă aceste condiții se vor materializa, atunci ele vor avea loc într-un într mediu în care n-ar trebui să ne așteptăm la mari schimbări. Dar vă reamintesc că mandat, în mandatul nostru se află nu sprijinul uh, guvernamental, ci stabilitatea prețurilor, nu sprijin fiscal sau guvernamental. Și în fine, încă un lucru cu care sunt perfect de acord. Mă determină să spun că acum este momentul pentru reformele structurale, dar nu numai pentru ele, ci și pentru îmbunătățirea situației bugetare. să nu mai așteptăm ca progresele să se obțină doar din creștere și din uh, rata dobânzilor scăzută, ci țările trebuie să aibă din nou o marjă de manevră pentru politica monetară în cazul în care ar putea să apară o nouă criză sau o nouă recesiune. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult! Domnul Dimitris Papadimulis are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte! Domnule Draghi, voi vorbi în limba greacă. Ia uitați-mă, sunt colea. Uh, vreau să vă urez încă o dată bin, bun venit și am câteva întrebări. Prima se referă la țara mea, la Grecia. Banca Centrală Europeană face parte din instituțiile care formează creditorii, iar acum se pune la cale o previziune pozitivă pentru sistemul bancar din uh, Grecia și pentru țara mea. Ce părere are țara, banca dumneavoastră despre acest lucru? Cum merg lucrurile în Grecia? Am reușit să finalizăm cea de-a treia tranșă corect? Cum evoluează lucrurile în sistemul bancar elen? A doua întrebare. Se referă la scandalul uh, evaziunii fiscale din uh, așa numitele Paradise Paper. Comisia și uh, Parlamentul au vorbit despre vampirii acestui fenomen și trebuie să facem schimb de informații și să ajungem la transparență și la armonizare fiscală pentru că de obicei contribuabilii și economia europeană suferă din cauza acestor evaziuni uh, uh, fiscale pe care o fac uh, cei bogați. Care este părerea Băncii Centrale Europene despre evaziunea fiscală și ce putem face ceva pentru a combate evaziunea fiscală? Și ultima întrebare Mă refer la raportul de acum câteva zile publicat de un organism instituțional și anume Consiliul European de Supraveghere care spunea că analizează modul în care a fost pus în aplicare memorandumul în Grecia și a văzut foarte multe greșeli. Și de asemenea, și un întreg deficit din cauza că raportul a fost uh, făcut așa cum a fost făcut și n-a putut să evalueze rolul Băncii Centrale Europene în programul ELEN pentru că nu dă informațiile necesare. Ne puteți prezenta niște informații. Cum răspundeți la această critică? Adică la faptul că nu ați dat organismului respectiv informațiile necesare. Mulțumesc! Mulțumesc! În primul rând, la prima întrebare, care se referă la îmbunătățirile din economia elenă. Într-adevăr, situația în total s-a îmbunătățit uh, substanțial din ce privește ocuparea forței de muncă, dimensiunea reală și PIB. În general, punerea în aplicare continuă a măsurilor care au fost prezentate în cea de-a treia revizuire uh, dă roade. Am constatat aceste îmbunătățiri atât în piața pentru datoria elenă, unde a scăzut foarte mult, au căzut foarte mult spreadurile, dar și o reacție pozitivă a pieței față de măsurile swap luate de guvern. Ideea a fost îmbunătățirea lichidității la nivelul uh, datoriei naționale, care a fost bine primită de piețe. Cât privește sistemul bancar elen, vreau să spun imediat că în acest moment uh, prima rație este la 0,17%, ceea ce este o măsură absolut remarcabilă. Totuși, în ce privește partea de finanțare, băncile trebuie să-și stabilizeze finanțarea pentru că situația depozitelor din sistemul bancar s-a stabilizat, dar nu și-a revenit la nivelele uh, anterioare crizei. Iar în ce privește a doua dumneavoastră întrebare, Banca Centrală Europeană uh, nu nu are ca mandat urmărirea impozitării și sigur că dorim să, să reducă evaziunea fiscală și evitarea plătirii, eludarea plătirii ta, taxelor și susținem Comisia în acest uh, sens și susținem propunerile legiuitorilor în acest domeniu. Iar la ultimul punct, Ați menționat uh, raportul Curții Europene de Audit și, în primul rând, am de spus un lucru cu valoare generală și putem reveni la acest subiect. Mandatul uh, Curții Europene de Audit este să analizeze eficiența de funcționare, pe eficiența managerială a Băncii Centrale Europene. Când curtea pune întrebări care trec dincolo de acest mandat, Banca Centrală Europeană nu poate răspunde, mai ales când întrebările se referă la datele care ajung la noi și pe care noi uh, le dăm Comisiei uh, Eurogrupului și uh, grupului de lucru la nivel înalt. În acest raport nu apare nimic care să susțină, de fapt, uh, ce ați spus dumneavoastră mai devreme, că au fost greșeli și așa mai departe evaluarea nevoilor de capital s-a bazat întotdeauna pe macropresupunerile pe care le aveam la momentul respectiv când s-au făcut uh, testele de rezistență. Deci una peste alta, firește, Banca Centrală Europeană e gata să coopereze cu uh, Curta și cred că am spus majoritatea lucrurilor pe care doream să le spun ca să răspund. Mulțumesc. Domnul Filip Lamberts. Bun venit, domnule Draghi. Apoi mă refer la dinamică. Dacă văd, analizez capacitatea de utilizare a capacității de muncă a societății, văd că în Germania este la 66%, 53% în Italia, deci cu Uh, există de fapt o subfolosire a forței de muncă și atunci nu e o demirare că economiile nu și revin. Oamenii, bineînțeles, ar prefera stabilitatea forței de muncă, uh, stabilitatea locului de muncă, pentru că uh, e cumva dincolo de puterile lor să-și găsească un loc de muncă. Ați vorbit de îmbunătățirea bunăstării la nivelul gospodăriilor. Cum se face distribuirea? Este în beneficiu tuturor sau oamenii înregistrează o scădere? Sau cum se face această distribuire? Ca în Statele Unite, în care în ultimii zece ani 99% din creștere a fost în beneficiu a 1% din populație. Dar am o întrebare mult mai importantă. Sunteți bancherul central și aveți un punct de vedere foarte bun privind sistemul financiar global. Care sunt fragilitățile pe care le vedeți în sistem, fie în zona euro, fie în afara zonei euro, care, bineînțeles, vă îngrijorează apropo de impactul asupra țărilor din zona euro? Ce vă, nu vă lasă să dormiți noaptea, apropo de stabilitatea financiară a zonei euro? factor intern sau factor extern? Mulțumesc! Prima întrebare. Sunt de acord cu dumneavoastră când m-am referit la motivele pentru care salariile nominale uh, răspund greu la reducerea și la îmbunătățirile de pe piața muncii, n-am menționat acest motiv. Este un alt motiv și anume dacă măsurăm șomajul pe baza ă, celor U6, adică dacă măsurăm și calitatea locului de muncă actual, găsim și o altă explicație pentru care salariile nominale nu reacționează. Noi ă, facem în permanență o susținere a politicii monetare, iar factorii aceștia își vor reduce influența asupra reacției salariilor nominale Adică, într-un fel, trebuie să avem încredere că la un anumit moment salariile nominale vor începe să crească. Ar fi un răspuns diferit dacă am spune că este vina globalizării sau a digitalizării pentru că aici nu pot să facă nimic băncile centrale. Noi considerăm că nu e motivul principal. Motivul principal este unul uh, ca cel menționat de dumneavoastră sau cele pe care le-am menționat eu. Deci ideea ar fi să putem continua să calibrăm susținerea politicii monetare astfel încât să ducem la această îmbunătățire pe piața muncii până în momentul în care salariile nominale vor reacționa. Iar în ce privește distribuirea bunăstării, N-a spus acest lucru, dar sunt sigur că, și sunt sigur că nu-l veți spune, dar probabil că unii spun că politica uh, monetară a noastră a înrăutățit uh, inegalitățile și am spus de mai multe ori că nu e adevărat. Evident că uh, dacă cumpărăm active și prețurile cresc, deținătorul activului este un om bogat și pe termen scurt se înrăutățește distribuția bunăstării, dar în timp, adică odată cu îmbunătățirea pieței muncii, facem față motivului cel mai grav, uh, și anume șomajului. Deci crearea unui număr de patru milioane de locuri de muncă, îmbunătățirea pieții muncii, va duce la îmbunătățirea situației uh, negalităților de venit și toate studiile arată că efectul pe termen scurt merge cumva împotriva inegalității sau către o inegalitate mai mare, dar efectul pe termen mediu și lung uh, este exact inversul celui pe termen scurt și se vor observa îmbunătățiri în ceea ce privește veniturile și se adaugă și efectele politicii monetare asupra prețurilor locuințelor, care se îmbunătățește inegalitatea de bogăție se reduce în ceea ce privește deținerea de locuințe, iar uh, în ceea ce privește mai ales tinerii proprietari de casă, sunt cei care se îndatorează cel mai mult ca să-și cumpere o locuință. Nu, situația noastră uh, privind distribuția veniturilor este la fel de proastă ca în Statele Unite? Nu, răspunsul e nu distribuirea veniturilor și a bogăției pe continentul european este mai bună decât în Statele Unite. Noi avem un alt model social care îi protejează, protejează distribuția în ciuda faptului că uh, sporirea șomajului dramatică în anii de criză a înrăutățit atât distribuirea veniturilor cât și distribuirea bogăției și încă ceva privind stabilitatea financiară. În primul rând, monitorizăm cu atenție riscul stabilității financiare, pentru că nu am vorbit de eh, lichidități, și riscul subestimării lichidităților și ideea că există întotdeauna lichidități și căutarea unui randament mai mare sunt probleme pe care le avem mereu în vedere și monitorizăm situația stabilității financiare din zona euro. Uh, sunt, apar bule? Deocamdată nu. Uh, apar situații locale în care uh, evaluările sunt cumva exagerate uh, mai ales în ceea ce privește uh, pe piața imobiliară de primă mână. În anumite orașe, prețurile locuințelor cresc mult mai repede, dar dacă comparăm uh, lucrurile cu situația anterioară, când prețurile erau extrem de jos, atunci nu sunt departe de media istorică. Și situația este că în anumite orașe mari, în anumite țări, valabil. Deci răspunsul este că dacă există riscuri de stabilitate financiară, sunt localizate, nu sunt sistemice și sunt limitate la situații specifice. Răspunsul este că de fapt autoritățile din multe țări au hotărât deja și au luat măsuri uh, macroprudențiale pentru a face față acestor situații. Evident, răspunsul nu schimbă politica noastră monetară pentru că nu este reacția la un risc local de stabilitate financiară. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Marcovali are cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule, Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Braghi. Aș dori să mă refer la un aviz publicat de BC în legătură cu revizuirea uh, BERD și în legătură cu ce se întâmplă în situația rezoluției bancare. E vorba de o durată de cinci zile suplimentare. În documentul acesta însă, BCE-ul propune și blocarea timp de cinci zile a conturilor curente. dar este vorba de conturile curente ale cetățenilor, de economiile cetățenilor și atunci cu ce drept vine cineva să propună blocarea uh, banilor uh, economisiți de cetățeni? Înțeleg din punct de vedere financiar, dar din punct de vedere politic o astfel de solicitare uh, o astfel de uh, măsură face obiectul întrebărilor pe care mulți cetățenii le adresează. Și apoi, în legătură cu creditele neperformante, ne bucură faptul că instituțiile internaționale și domnul Mario Draghi, dar și doamna Christine Lagarde vorbesc despre această problemă a creditelor neperformante care se folosesc adesea și pentru manipularea pieței, pentru că în cazul băncilor italiene, de exemplu, se creează probleme de diferențiere în ce privește gestiunea, gestionarea acestor fonduri. Cumva se dă apă la moară speculanților. Prin urmare, aș dori să să existe mai multă presiune din partea autorităților de reglementare internaționale asupra băncilor celor mai mari, care, mm, unde se regăsește riscul sistemic cel mai important, de exemplu în ceea ce privește activele de al doilea sau al treilea nivel. Măsuri, aș dori să știu mai multe despre măsuri centrate exact pe această chestiune. Mulțumesc! că SSM și ECB uh, sunt două instituții separate. Discutăm de politica monetară, dar sunt convinsă că înțelegeți. Într-o oarecare măsură uh, pot să discut uh, unele din chestiunile generale, într-o manieră generală și veți înțelege că dacă nu mă refer la anumite puncte, Asta depinde de faptul că nu știu, într-un fel mă concentrez pe supravegherea politicii monetare. În ce privește avizul Băncii Centrale Europene privind moratoriu, moratoriul, există. Avizul a fost favorabil pentru că în aceste situații extreme dorim să existe suficientă flexibilitate pentru a face față crizei. Moratoriul asigură faptul că există timp suficient pentru pregătirea unei soluții credibile și în același timp împiedică deteriorarea uh, clară uh, a bilanțului uh, unei instituții financiare. Experiența ne arată că, ținând cont de regulile existente ale moratoriului, care există în anumite țări, uh, Uh, moratoriul nu accelerează situația. Dacă se instaurează un moratoriu, uh, s-a spus că el uh, nu face decât să accelereze criza bancară și că lumea ar fugi de bănci în această situație. Dar, de fapt, facilitează reacția ordonată a autorităților. Vorbim aici de puteri, competențe extreme în împrejurări extreme. În orice caz, trebuie să facem evaluări uh, suplimentare, pentru că există și alte propuneri, adică publicarea unei o hierarhie a creditorilor bine cunoscută dinainte ar fi o alternativă față de moratoriu. Deci răspunsul ar fi următorul. Trebuie să găsim o modalitate uh, care să facă ca o asemenea criză a rezoluției să fie mai ordonată decât este în prezent. Există diverse modalități, o modalitate e moratoriu, dar uh, nu mă voi limita, nu mi-aș limita atenția. Uh, așa, uh, din întâmplare, publicarea acestei ierarhii a creditorilor este esențială orice ar fi, chiar indiferent de moratoriu. Ideea e că dacă ne gândim la Uniunea Bancară cu ierarhii diferite sau uh, modificabile conform dorinței guvernului, asta nu înseamnă că este o Uniune Bancară, e cu totul și cu totul altceva. Deci, un domeniu în care aș insista realmente să se facă ceva este exact această ierarhie. În ce privește celălalt punct pe care l-ați adus uh, în discuție, Eh, portofoliile de nivel 2 și 3. Suntem de acord. Portofoliile de nivel 2 și 3 pot fi mai sensibile la supraevaluare, la proasta stabilire a prețurilor și au nevoie de supraveghere continuă. Organele de supraveghere trebuie să se concentreze pe programul de lucru, să se, con să se concentreze pe uh, cadru de evaluare. Băncile trebuie să aibă reguli de contabilitate și reguli prudențiale foarte clare și modele prudențiale foarte clare. Domeniile cele mai importante sunt evaluarea produselor complexe din uh, în momentul în care se negociază datoriile și se negociază capitalul dar să nu fie limitate la raportarea financiară și la abordările privind riscul și la analizarea, analiza profundă a politicilor de clasificare. Nu este pe lista priorităților de supraveghere pentru 2016-2017, dar uh, autoritatea de supraveghere bancară acordă atenție uh, Uh, riscurilor pe care le aduc uh, activele de la nivelul, nivelul 3. Dacă aceste active sunt materiale, sunt importante pentru anumite bănci, acordăm atenție potențialelor pierderi prin procese de supraveghere off-site și on-site. Mulțumesc foarte mult și vom discuta aceste chestiuni într-un uh, specific, în format specific pentru că ne vom gândi la precisiile, nu le vom discuta cu SSM, pentru că fac parte din prioritățile noastre și arată foarte clar că există un, un potențial de risc. Uh, iar acum trebuie să-i spun domnului Vali că, din fericire, chestia cu moratoriu este o propunere a legiuitorului, deci e mâna noastră în întregime. Noi împreună cu Consiliul sunt cei care vom veni cu o lege în acest domeniu, așa încât ne vom asigura că vom folosi toată atenția necesară și ne vom gândi bine înainte și vom identifica elementele critice ale acestui proces. Eu sunt destul de sceptic în această privință, dar o să vedem. Nu, codecizia este un proces complex și trebuie să ne asigurăm că toate problemele sunt bine examinate. Gerol Fanemans are acum cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule Draghi. Eu am atitudine eurosceptică, la fel ca și cea a grupului politic din care fac parte, pentru că noi considerăm că nu toate acțiunile comune sunt uh, în beneficiul tuturor, așa cum se întâmplă în Uniunea Europeană. Acest lucru explică atitudinea critică pe care o avem vis-a-vis -vis de moneda euro, de exemplu. Uh, dumneavoastră ați reușit prin politicile dumneavoastră să ascundeți instabilitatea ideii monedei comune uh, euro. Domnul președinte, intervin. Am avut o problemă cu interpretarea până acum. Dacă puteți să reluați. U hebt er anders over geoordeeld. După cum am spus, aveți o părere diferită față de moneda euro, ați decis uh, niște rate de dobândă reduse, un program de achiziționare de, uh, de active, uh, ceea ce a dus la pierderea a sute de miliarde de euro. Această politică nu a fost una durabilă, în același timp a fost imposibil să-i puneți capăt, pentru că sistemul anunțat de dumneavoastră este uh, Uh, prea mare, aduce cu sine prea multe riscuri, ceea ce înseamnă că nu este durabil. Și în uh, domeniul academic, academic se discută acest lucru și în regiunea din care provin eu se poartă această discuție. În uh, Flandra, de exemplu, și în țările de jos, există un profesor la Universitatea din Amsterdam care afirmă că acest sistem este foarte vulnerabil, că în acest moment se confruntă cu mai multe riscuri decât cele cu care se confrunta în anul 2008 și că acum dispunem de mai puține instrumente pentru a face față unei uh, noi uh, crize. Există și um, alți experți care consideră că această politică aduce cu sine mm, noi riscuri, pentru că în momentul în care ar apărea o nouă uh, reces- uh, recesiune economică, nu am mai avea la dispoziție instrumentele la care am recurs pentru a depăși criza actuală. Deci aș dori să vă întreb dacă ce se va întâmpla în momentul în care vom fi confruntați cu noi șocuri economice, cu o nouă criză uh, economică. Vom mai avea la dispoziție instrumente pentru a putea răspunde? Mulțumesc! În primul rând, evaluarea programelor noastre, programul nostru și modul în care a fost creat conține un grad suficient de mare de flexibilitate pentru a răspunde unor uh, schimbării condițiilor existente. În al doilea rând, după cum am afirmat deja, în acest moment chiar dacă monitorizăm cu toată, cu toată grija riscurile legate de stabilitatea financiară, în acest moment nu considerăm că există riscuri sistemice la adresa stabilității financiare care să uh, justifice modificarea politicii monetare actuale. Există uh, riscuri potențiale localizate care sunt uh, acoperite foarte bine de instrumentele de uh, guvernare macroprudențială. Acestea fiind spuse, ați atras atenția asupra unei probleme uh, generale cu care ne confruntăm. Lipsa unei, unei marje uh, de, mă, de măsuri uh, politice în, într-o situație nouă de criză. Sunt de acord cu dumneavoastră din acest punct de vedere. Uh, Însă, eu, în primul rând, cred că ar trebui să acordăm o atenție mai mare politicilor fiscale și să nu uităm că experiența acestei crize ne-a demonstrat că statele care nu au dispus de o marjă fiscală pentru a face față acestei crize, uh, țări care aveau um, deficite și niveluri de, de datorie atât de mare încât um, orice politică fiscală expansionistă ar fi fost pusă sub uh, semnul întrebării de piață s-au concentrat cu consecințe grave vis-a-vis -vis de stabilitatea lor uh, uh, financiară. Și, în plus, nu trebuie să uităm cantitatea mare de obligațiuni guvernamentale care se află în portofoliile băncilor. De fiecare dată când credibilitatea unui stat este pusă sub semnul întrebării, acest lucru are un impact și asupra credibilității uh, sectorului bancar, ceea ce duce la reducerea creditelor acordate și la recesiuni economice, așa cum am văzut că s-a întâmplat în trecut. Deci, uh, trebuie să ne recâștigăm credibilitatea din punct de vedere fiscal și din punctul de vedere a reformelor structurale. Și acum, când lucrurile se desfășoară atât de bine din punct de vedere economic, trebuie uh, să ne preocupe mai mult și partea fiscală, respectiv cea structurală. Aceasta ar, acesta ar fi răspunsul pe care îl dau eu întrebării dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc. Gheorghe Schirțos. Vă mulțumesc, domnule președinte. domn domnule președinte Draghi, mi se pare că domnul Sturnaras, guvernatorul băncii Greciei, se confruntă cu presiuni uh, politice puternice. Un uh, ziar pro-guvernamental se referă la fapte ale guvernatorului și a soției uh, sale. Este vorba de un ziar care a fost uh, condamnat pentru acuzații defăimătoare de, ins, de tribunale în Grecia, însă în continuare uh, continuă atacurile la adresa acestui uh, guvernator, care a fost acuzat, de exemplu, de o uh, selectare, de o alegere selectivă a unor rapoarte de audit privind două bănci uh, elene. Uh, Domnul guvernator respectiv neagă orice um, acțiuni greșită și ținând seama de aceste acuzații. Considerați că domnul Sturnaras este în, este în continuare un guvernator de încredere, un colaborator al dumneavoastră de încredere și um, care este poziția dumneavoastră vis-a-vis -vis de Banca Centrală Elena? Mulțumesc! Mulțumesc. Nu am niciun comentariu legat de acest caz specific. Aș dori să se precizez că domnul guvernator Sturnaras este un membru de încredere al Consiliului Guvernatorilor Băncii Centrale Europene care a uh, lucrat din greu pentru uh, bunăstarea Greciei. Mulțumesc. Domnul președinte, dacă doriți, puteți să profitați de timpul care v-a mai rămas pentru a vă referi la un alt subiect. Vă mulțumesc Mă bucură faptul că domnul Drag este optimist vis-a-vis -vis de situația sectorului bancar elen, însă știți cât de important este acest subiect acum în Grecia. Și anume, dacă băncile care au o importanță sistemică vor reuși să gestioneze într-un mod eficace creditele non-performante, pentru că valoarea activelor lor scade și în aceste condiții aș dori să vă întreb dacă vor reuși să facă crizei creditelor uh, neperformante. Și repet o întrebare din trecut. Nu credeți că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a sprijini băncile grecești să depășească aceste dificultăți? Mulțumesc. Am răspuns în trecut în legătură cu pozițiile legată de capital al băncilor din momentul uh, acesta. Însă, creditele neperformante sunt problema majoră a sistemului bancar elen care va trebui să își găsească o soluție. Și decizia luată de a nu se mai efectua Um, licitații uh, publice normale sau electronice până la sfârșitul acestui an nu este un semn bun. Este un semn bun dacă această decizie a fost schimbată totuși. Pentru că, după cum am discutat deja, este dificil să scapi, să scoți din bilanțul băncilor aceste credite neperformante. Am discutat uh, introducerea unor garanții suficient uh, de eficiente din punct de vedere social pentru eliminarea acestor credite uh, neperformante și acest proces de, de scăpare de aceste credite trebuie să continue în următoarele luni. Știți că um, băncile grecești se bucură de condiții mai favorabile în comparație cu alte, alte bănci. Știm cât de importantă este această problemă a creditelor neperformante și înțelegem de asemenea că nu s-a ajuns la o stabilizare a condițiilor de a, finanțare. Și în, în curând vom înțelege mai bine care este situația reală, astfel încât, dacă va fi nevoie de acțiuni imediate, să putem să trecem la aceasta înaintea, de, înaintea sfârșitului perioadei de, re, de revizuire. Mulțumesc, Jonas Fernandez. Mulțumesc, domnule președinte. Adevărul e că vroiam să vă întreb ceva despre Edis, dar cred că au fost prea multe întrebări deja și lucrurile sunt destul de clare privind poz- poziția băncii. Așa că voi trece la o a doua întrebare. Datele prezentate privind redresarea economică a zonei euro, care evident sunt reale, trebuie să ne gândim la ce se va întâmpla în continuare pentru că până acum sunt procente negative, iar inflația ar putea să reapară datorită evoluției prețurilor la energie. Este adevărat că previziunile Băncii Centrale Europeană sunt uh, cam pe la 2% de destul de multă vreme. Aș vrea de să moderăm puțin viziunea economiei privind zona euro pe care ați făcut-o dumneavoastră la început. În orice caz, aș dori să uh, Vă pun o întrebare, așa, de dragul discuției privind definiția stabilității prețurilor. Nu o să vă întreb dacă Consiliul Guvernatorilor se gândește la evaluarea lor sub 2% și nu vă voi întreba că îmi imaginez răspunsul, dar aș vrea să vă pun întrebarea în contextul dezbaterilor universitare privind politica monetară. Există tendințe de fond care țin de evoluția democrației, care afectează nivelul economiilor din de economiile dezvoltate Eh, Blanchard, de exemplu, recent, spunea că nu există, dacă nu există un obiectiv al inflației, ci trebuie fixat un obiectiv al prețurilor, astfel încât autoritățile monetare să aibă o marjă de manevră mai mare. Și, bineînțeles, definiția actuală a procentului de 2% e probabil asimetrică și ambiguă, pentru că nu se știe dacă sub 2% ce înseamnă astfel încât ar putea să apară un criteriu semetric, eu știu, 2% minus 1 sau ceva de genul ăsta. Și uh, apoi apare și dezbaterea privind nevoia de a aduce în definiție valoarea activelor ca obiective de politică monetară. Deci nu numai prețul bunurilor și al serviciilor de consum, ci să introducem activele pentru investiții, nu proprietățile imobiliare, deci orice fel de active și să redeschidem dezbaterea privind primul nominal, folosind deflectorul uh, pentru PIB. Nu vreau să vă pun o întrebare dacă lucrurile se vor schimba, pentru că îmi imaginez răspunsuri, dar vreau să știu care este părerea noastră privind această dezbatere. Mulțumesc! We, we have not discussed. Consiliul Guvernatorilor nu a discutat o modificare a modului în care stabilitatea prețurilor este definită, din motive întemeiate. Nu ar trebui să uităm că băncile centrale sau băncile centrale din cele mai importante țări din lume au adoptat această, acest mod de a defini stabilitatea preților la sfârșitul anilor 90 după diferite experiențe, una dintre acestea cea din Japonia, din motive care rămân validă și astăzi. Validitatea lor nu a dispărut în zilele noastre. Există și alte motive pentru care nu am discutat în acest moment acest subiect în Consiliul Guvernatorilor. Unul este legat de credibilitate să-ți uh, schimbi obiectivul în condițiile în care nu poți să atingi obiectivul pe care ți l-ai stabilit, uh, nu îți va afecta în mod negativ credibilitatea, pentru că dacă vei schimba, vei schimba obiectivul, uh, când, dacă, acesta, dacă rata inflației este stabilită la un nivel mai mare, oamenii vor considera că, de fapt, politicile nu funcționează. Deci nu cred că este momentul oportun pentru a ne gândi la schimbarea acestui obiectiv. În plus, întregul set de uh, așteptări este calibrat în jurul acestei definiții a stabilității prețurilor. Deci dis- discutarea modificării acestui obiectiv ar avea un caracter uh, profund de destabilizare în ambele direcții. Deci eu nu aș sfătui să discutăm acum uh, Um, modificarea de, uh, definiției stabilității prețurilor. Ar trebui să ne concentrăm eforturile asupra atingerii acestui obiectiv, așa cum am făcut-o în ultimii ani, așa cum am făcut-o de fapt de la înființarea Băncii Centrale Europene. Mulțumesc, Ann Sander. Merci, merci, monsieur le président. Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumesc domnului președinte Draghi pentru că participă la acest uh, schimb de opinii foarte constructiv și bogat ca întotdeauna. De la criza financiară încoace, Banca Centrală Europeană și adesea uh, sub mandatul dumneavoastră, dar și sub mandatul predecesorului dumneavoastră, domnul Trichet, a luat măsuri decisive pentru stabilitatea zonei euro. Revin asupra unui subiect la care v-ați referit deja, dar poate ne mai puteți oferi câteva detalii. S-a anunțat așadar o reducere a programului de achiziții de active de către BCE. Dacă se poate să ne spuneți, domnule președinte, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi riscurile, chiar dacă primii indicatori nu par a semnala o reacție negativă a pieței, din potrivă. Totuși, nu aveți în vedere și posibilitatea apariției unor riscuri? M-ar interesa mai ales uh, cum vedeți dumneavoastră impactul acestei măsuri asupra economiei europene, în special asupra băncilor, întrucât ele sunt în principal acelea care finanțează economiile? Mai am o întrebare care se referă la politica monetară a celorlalte mari puteri, Statele Unite, Japonia, China și așa mai departe. În ce fel luați în calcul și impactul acestora asupra economiei europene. În ce mod țineți seama de acest impact atunci când uh, luați decizii de politică monetară la nivelul BCE? Și dacă mai îngăduiți câteva secunde, v-aș adresa o a treia întrebare, care se referă la îmbătrânirea populației. Cred că trebuie identificat aici un echilibru între ratele dobânzilor care să răspundă nevoilor de finanțare ale economiei reale și uh, uh, problemelor legate de um, um, economisirea populației ca să facă față problemei îmbătrânirii. Vă mulțumesc, după cum ați menționat și dumneavoastră, deciziile noastre au fost primite de piețe foarte bine, în sensul că nu au reacționat nicicum la aceste decizii, ceea ce pare să sugereze că, în general, calibrarea diferitelor elemente a instrumentelor uh, politicii monetare, fluxurile lunare, de exemplu, deciziile de uh, reinvestire a plăților principale a obligațiunilor care ajung la, la, la maturitate, declarațiile privind uh, ratele uh, dobând, dobânzii uh, viitoare au, reflectă, de fapt, uh, bunătățirea situației în, în general, bunătățirea situației pe piețele financiare și a economiei zonei euro. M-ați întrebat de, de asemenea care sunt riscurile pe care le preconizăm. În acest moment, unul dintre acestea se referă la o restricționare nedorită a politicii monetare cauzată de modificarea condițiilor externe. Mă gândesc la apariția unor situații în restul lumii care ar putea să ducă la uh, unei, unei asemenea situații, de exemplu riscuri geopolitice sau dezamăgiri uh, legate de agenda politică a altor jurisdicții importante ar putea submina uh, așteptările viitoare care se regăsesc în uh, costurile preconizate pe, pe, pe viitor. După cum am spus, am, ne-am dorit să evităm o restricționare nedorită a condițiilor de finanțare uh, a zonei uh, euro din cauze exterioare. Și astfel ajung uh, la răspunsul uh, pentru a doua dumneavoastră întrebare. Cum ținem cont de politicile monetare din alte jurisdicții, din alte state? Știți cu toții că toate băncile centrale trebuie să-și respecte propriul mandat. Uh, Stabilitatea prețurilor este definită pentru Banca Centrală Europeană în contextul monedei euro și limitele mandatelor sunt întotdeauna naționale. Însă, din punctul de vedere al uh, informațiilor uh, pe care ne bazăm deciziile, ținem cont și de politicile altor altor uh, jurisdicții. Însă, în cazul unei zone economice atât de importante cum este cea uh, euro, desigur, trebuie să ținem cont de ce se întâmplă în alte, în alte țări, însă contează foarte mult ce se întâmplă în propria noastră economică și în, în, în propria noastră economie. Aceasta este diferența între noi și economii de proporții mai mici. Economia zonei euro este suficient de mare încât condițiile interioare să aibă o importanță dominantă față de cele exterioare. Mulțumesc, Pedro Silva Pereira. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Draghi, cred că nu există niciun fel de îndoială că politica monetară a avut un rol cheie pentru redresarea economică și, din nou, Consiliul Guvernatorilor al Băncii Centrale Europene a adoptat decizii importante pentru viitorul economiei europene. Mă bucură uh, uh, recalibrarea anunțată a instrumentelor de, instrumentelor de politică monetară, pentru că astfel se, va, se vor păstra stimulentele monetare pentru a, a uh, sprijini creșterea economică, astfel încât aceasta să devină una durabilă. Titlurile sunt uh, importante. Ratele de dobândă, de referință, sunt uh, păstrate la nivelul actual, vor rămâne la acest nivel dincolo de momentul în care programul de achiziții de active se va încheia. Și începând cu ianuarie 2018, suma achizițiilor de active va fi în jur de 30 de miliarde de euro în fiecare lună, deci uh, Uh, economia va fi stimulată în continuare. Însă aș dori să vă rog să ne spuneți mai multe despre pilon, uh, pilonul tată al politicii monetare. Anunțul Băncii Centrale Europene că va reinvesti toate plățile obținute în urma uh, ajungerii la maturitate a activelor achiziționate prin acest uh, program, pentru că este o măsură deosebit de importantă pentru uh, economia europeană. Și aș dori să ne spuneți mai multe detalii uh, privind impactul acestei declarații. În intervenția dumneavoastră a spus că acest lucru va favoriza lichiditatea și că va garanta o, o poziție adecvată din punctul de vedere a politicii monetare. Aș dori să vă întreb dacă considerați că această măsură va contribui la o mai uh, distribuire mai echilibrată a stimulentelor economice în cadrul uh, zonei euro. Știm cu toții că există restricții impuse de cerințele de capital, limită care a dus la, un, la niveluri diferite de, de achiziții de active între diferite state membre ale din zona euro. Deci aș dori să vă întreb, declarația conform căreia Banca Centrală Europeană va reinvesti uh, profiturile din acest program de achiziționare de active va însemna că, pe, că, că pentru anumite state membre, cum ar fi Portugalia, este posibilă achiziționarea unor uh, sume mai importante, unui număr mai mare de active, de exemplu. Vă mulțumesc. Uh, limitele de capital uh, ne limitează acțiunile și din punctul de vedere al convergenței între statele din zona euro am asistat deja la o uh, Um, la un grad important de convergență plecând de la, diferite, de la diferiți indicatori. După cum am afirmat deja, creșterea în uh, plus, uh, plus valoare între diferitele state membre ale zonei euro a fost analizată și am ajuns la concluzia că suntem la uh, un nivel uh, scăzut din punct de vedere istoric. Deci se ajunge la o convergență prin rată de creștere economică, de creștere economiei mai rapidă în state în care, în mod tradițional, rata creșterii economice era mai redusă. Deci convergența se manifestă deja și considerăm că uh, va continua și este una din cele mai bune vești aduse de această redresare economică, care nu mai este concentrată doar în anumite zone uh, Uh, din uh, economiile uh, monedei euro. Din punctul de vedere al investițiilor, am publicat ex, ex ante sumele de sumele reinvestite pentru următoarele 12 luni. Și în următoarele 12 luni va fi vorba de 11 miliarde în medie lunar. S-ar putea să fie diferențe importante de la o lună la alta, pentru că depinde de momentul în care uh, obligațiunile respective vor ajunge la maturitate. Însă pentru a evita un impact, un impact pe care nu-l dorim asupra pieței, s-ar putea să uh, vindem mai devreme activele respective sau mai târziu și aceste reinvestiții se vor face la momentul oportun și se vor face în același uh, jurisdicții din care provin activele respective. Deci uh, profiturile respective se vor reinvesti în aceleași jurisdicții. Mulțumesc. Thank you, Ludek Niedermayer. Mulțumesc, domnul Ludek Niedermayer. Mulțumesc, domnule președinte, și îi mulțumesc domnului președinte Draghi pentru prezență. Mă voi referi la politica monetară și aș începe prin a spune că ați fost prea modest atunci când ați descris uh, situația economică a zonei euro. Cred că datele arată nu doar îmbunătățirea ale situației față de anii precedenți, ci și o modificare substanțială. Știm că PIB-ul a crescut în mod accelerat din 2013, din 2016, apoi șomajul a scăzut constant din 2013, șomajul pe termen lung de asemenea a scăzut semnificativ. E adevărat însă că inflația nu este încă aproape de zero. Însă cred că lucrurile se vor îmbunătăți. Înțeleg rezervele dumneavoastră, dar cred că ne așteaptă îmbunătățirea ale situației pentru că economia dă semne de robustețe. Înțeleg accentul pus pe partea cantitativă a politicii monetare. Și spuneați de asemenea că există discrepanțe la nivelul salariilor care trebuie eliminate. Dar ce părere aveți despre șansa ca redresarea economică să se accelereze și mai mult și să ducă în curând la îmbunătățiri în domenii importante, cum ar fi și, uh, ocuparea și salariile. Într-o asemenea situație ipotetică, avem în vedere o rată a dobânzilor foarte scăzută în termeni nominali. Apoi înțeleg angajamentele politice ale BCE, care adună la oaltă rate ale dobânzilor foarte reduse, cu o politică care se bazează pe aspectele cantitative. Dar s-ar putea... Dar de ce să mențineți această politică care pune accentul pe aspectele, monet, pe aspectele cantitative în, în ceea ce privește prețurile active? Mulțumesc! Mai întâi, suntem de acord cu evaluarea dumneavoastră pozitivă în legătură cu redresarea din zona euro. Și pornind de aici, avem încredere că vom asista la schimbări în salariile nominale care vor uh, duce inflația către o tendință mai convingătoare în creștere decât a fost până acum. Până acum inflația nu s-a modificat decât foarte puțin față de anul precedent, neconvingător la nivelul tendinței. Din motivele pe care le-ați și menționat dumneavoastră, și anume problema salariilor nominale, care au rămas destul de reduse. Dacă ne uităm în același timp la îmbunătățirea situației privitoare la reducerea discrepanței între salarii, vedem într-adevăr un răspuns o reacție pozitivă în ce privește salariul nominal. Dar avem o realitate duală. Pe de o parte, o situație foarte bună din punctul de vedere al reducerii șomajului și al creșterii PIB-ului, crește consumul, uh, investițiile care fuseseră partea cea mai redusă a Uh, creșterii acum uh, reprezintă aproape 45% din ultimele cifre în materie de creștere. Deci toți acești vectori de creștere ne determină să credem că nu doar nivelul, ci și ritmul redresării vor fi constante și pe mai departe și chiar mai puternice decât în trecut. Dar în același timp, Trebuie să fim răbdători și consecvenți în aplicarea politicii monetare și corecți din punctul de vedere al calibrării corecte a stimulilor financiari. Am discutat în acest context de mai multe ori exact despre subiectul la care v-ați referit, și anume etapizarea măsurilor și am pornit de la anul trecut, septembrie-octombrie, când am clarificat care vor trebui să fie etapele în cadrul mai multor declarații ale Consiliului de Guvernatori, în care am arătat că uh, dobânzile trebuie să rămână la nivelul actual. Și asta e foarte important pentru că a clarificat așteptările investitorilor care întotdeauna au fost uh, bine ancorate în cifre. Dacă ne uităm la ce se întâmplă în alte jurisdicții, curba productivității la noi a rămas totuși destul de bună. Iar uh, pe termen mediu, de asemenea, datorită uh, programului nostru de achiziții de active. Deci lucrurile sunt sub control. Mulțumesc. Jacob von Feitzecker. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Draghi. Suntem, desigur, foarte recunoscători pentru modul în care politica monetară ne-a ajutat în ultimii ani să ajungem la situația din prezent. În același timp, prudența pe care ne-ați prezentat-o într-o situație încă fragilă trebuie să ne determine să nu ne pripim prea tare. Însă v-aș adresa următoarea întrebare. Să presupunem că ce spuneți este corect și că sunt unele așteptări pe care trebuie să le îndeplinim, pe piața forței de muncă s-a rămas un pic în urmă și că până la urmă, da, salariile vor crește puțin. Dar rata normală, obișnuită a dovânzii, tot va rămâne scăzută. Și față de rata creșterii, dacă aceasta va rămâne mai mult sau mai puțin asemănătoare cu cea din prezent, nu mai știm um, uh, nu, dacă să ne îndreptăm la stânga sau la dreapta regulii de aur. Ne aflăm uh, într-o situație de stabilitate financiară și atunci întrebarea este dacă nu trebuie reconceput modul în care trebuie menținută această stabilitate financiară în condiții normale. Și apoi încă o provocare pentru dumneavoastră ca bancă centrală. Ce veți face? Ce politică monetară veți aplica? În noua situație normală, în care spațiul pentru politică monetară rămâne foarte limitat. Și nu vorbim de rămâneri în urmă în următoarele luni, ci de orice fel de problemă care s-ar putea întâmpina într-o situație normală, în care nu mai avem niciun fel de marjă de manevră. Este o nouă lume extrem de îngrijorătoare și sunt foarte curios cum veți uh, face față dumneavoastră la situația aceasta fragilă din această nouă lume normală? Domnul Draghi, mulțumesc. Situația actuală este mult îmbunătățită din punctul de vedere al creșterii PIB-ului, al pieței muncii, al ocupării forței de muncă. Va lua sfârșit oare acest lucru odată cu noua situație de normalitate, când ratele dobânzilor vor continua să fie foarte scăzute, noi credem că situația este în evoluție, cel puțin dacă lucrurile continuă așa cum sunt acum. Suntem diferiți de restul lumii. Rata creșterii la noi este semnificativ mai mare decât a fost uh, în trecut. Potrivit estimărilor trecute, avem o creștere mult mai mare, o rată a creșterii mult mai mare decât anterior. Ce se va întâmpla atunci în zona euro, nu vreau să mă aventurez să ghicesc. Să presupunem. Însă, că lucrurile vor sta așa cum uh, descriați dumneavoastră. În acest caz, și cred că ați făcut și dumneavoastră referire la asta, este că una dintre trăsăturile dominante ale acestei noi normalități o va reprezenta stabilitatea financiară. Și apropo de asta, s-au luat multe măsuri deja pentru asigurarea stabilității financiare. Însă ea va reprezenta principala considerație de care vor ține seama decidenții politicii monetare pentru a se asigura că riscurile nu se materializează în evenimente care să ducă la perturbări ale mediului în care un mediu în care ne dorim ca rata creșterii să continue pe tendința din prezent. Eu mi-aș dori foarte mult acest lucru, ca rata creșterii să crească mai departe, ca uh, situația de pe piața muncii să continue să se îmbunătățească. Este foarte limpede însă, și mai spun o dată lucrul acesta, că într-o astfel de situație, atât politicile macro cât și micro, cele microprudențiale, vor fi fundamentale. Pentru că pe, la nivelul politicilor macroprudențiale, marja de manevră e limitată, așa cum spuneați și dumneavoastră, și nu pot și eu decât să repet că, așa cum spuneam acum câteva clipe, trebuie exploatate împrejurările pentru a crea din nou marjă de manevră pentru politica fiscală și pentru partea structurală a acesteia. E modul cel mai bun de a face față acestei nouă, noi normalități în care ratele foarte reduse ale dobânzilor uh, presupun politici uh, macro și microprudențiale care să asigure că nu vor exista perturbări uh, ale mediului prin apariția unor situații de urgență periculoase. Mulțumesc, domnul Siegfried Mureșan. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte drag, am două întrebări. Prima se referă la CSPB și a doua se referă la comunicarea cu privire la deciziile de politică monetară. În legătură cu prima întrebare, v-aș întreba dacă BCE are în vedere modificarea criteriilor de eligibilitate și CSPB va fi eliminată treptat la un moment dat în viitor? întrucât s-ar putea ca acest instrument să devie din nou necesar la un moment dat și atunci poate că va fi nevoie și de o ajustare a criteriilor de eligibilitate în cazul în care va fi necesar și în viitor. Și a doua mea întrebare se referă la comunicarea privind politicile monetare. Săptămâna trecută ați adresat o invitație la conferința de nivel înalt cu privire la eficiența politicilor monetare la care au participat și Banca Centrală a Japoniei și a Angliei Întrebarea este, cum își propune BCE-ul să îmbunătățească în mod activ comunicarea sa față de lumea exterioară? Găsiți că se pot face mai multe din acest punct de vedere? S-a spus că băncile centrale joacă un rol în explicarea politicii monetare în propria lor țară. Nu cumva vedeți un conflict între această afirmație pozitivă cu privire la băncile centrale naționale și, pe de altă parte, faptul că anumite bănci centrale naționale critică deschis politica monetară practicată de BCE? Mulțumesc! Mulțumesc. În legătură cu CSPP. Mai întâi, programul de achiziții și volumul achizițiilor pentru cele trei programe de achiziții uh, private CSPP, ABSPP și programul numărul 3 pentru obligațiuni, pentru toate acestea, achizițiile vor rămâne semnificative. Programul are flexibilitatea necesară pentru a reacționa la schimbările apărute în condițiile de pe piață, inclusiv în ce privește modificarea volumelor de achiziție și transferarea lor între programe. Deci astfel de modificări s-au mai întâmplat și în trecut. Dar au fost uh, de dimensiuni limitate. Însă redistribuirile de acest fel ne așteptăm să continue. Să reflecte condițiile de pe piață, iar PSPP funcționează pe piața cea mai lichidă cu putință și deci ne așteptăm la o ajustare a fluctuațiilor volumelor și pentru alte programe. În ceea ce privește comunicarea privind politica monetară, conferința a fost foarte interesantă pentru că a reflectat mai întâi importanța sarcinilor de comunicare în ceea ce privește politica monetară. Nu e ceva ce vedem în fiecare zi. Cu cât comunicarea e mai bună, e limpede că e mai ușor de înțeleasă de piețe și comunicarea însă și-a devenit ea însăși un instrument de politică monetară în uh, orientările din prezent există și orientări de comunicare, care arată clar că aceasta a devenit un instrument de politică monetară din toate punctele de vedere. Motiv pentru care e nevoie de o atenție sporită acordată comunicării, care face parte din instrumentarul nostru de politică monetară, dar face parte și din uh, răspunderea ce ne revine care este importantă pentru că noi suntem un organism independent, dar suntem un organism independent cu un mandat și între limitele acestui mandat, prin urmare, trebuie să dăm seama. Și spuneam acest lucru și în uh, cadrul conferinței, suntem independenți în cadrul unui mandat care a fost conceput de legiuitorii aleși. Noi nu suntem aleși. Deci organismele nealese trebuie să dea seama în fața organismelor alese de popor prin această uh, uh, respectare a mandatului încredințat. Motiv pentru care sarcina aceasta este foarte importantă. Dar comunicarea devine în acest context ea și un instrument de uh, politică monetară în contextul sarcinilor ce ne revin. Și mai spuneam un lucru, că noi ne bucurăm când suntem trimiși în instanță, pentru că asta ne permite să mai explicăm o dată cât de bine ne respectăm mandatul în fața instanței. Deci, de aceea pun accentul pe respectarea mandatului. Este o obligație, dar se transformă și într-un instrument de politică monetară, comunicarea. Cam atât ca răspuns la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pervanș Beres. Nu voiam să mă refer la reducerea riscurilor, dar revin asupra acestui subiect, pentru că în urma intervențiilor anterioare, cred că e util să mă refer la asta. S-a menționat mereu dosarul EDIS, și toată lumea a spus că trebuie deblocat dosarul acesta, nu numai pentru a pune capăt pentru a desăvârși Uniunea Bancară, care este un exercițiu pur intelectual, dar trebuie să recreăm încrederea în sistemul bancar european. Și dacă nu deblocăm dosarul acesta, vor fi autoblocate multe alte dosare, pentru că nu vom avea o hotărâre în ce privește acest dosar. Și aici m-aș referi la două lucruri. Mai întâi, îmi pare rău că doamna de Langer nu mai este aici. Se spune că trebuie reduse riscurile și trebuie partajate riscurile. Se vorbește mereu de aceste două lucruri, dar vă spun sincer, de la începutul acestei audieri ați arătat care sunt, reduce, care sunt elementele de reducere a riscurilor, unul câte unul. De la momentul înființării Uniunii Bancare se pune în paralel creșterea puterii reducerii sau creșterea importanței partajării riscurilor. Și atunci am impresia că se creează un fel de interpretare viclană a acestor concepte. Pentru că se vorbește de amândouă, dar mai degrabă se pune accentul pe partajarea riscurilor, ceea ce contravine celor spuse la început. Spuneați că până la urmă e nevoie de o asigurare deplină, fully fledged. Care este deci punctul critic? Cum se ajunge la acest obiectiv? care sunt condițiile pentru a trece de la o etapă la alta în cadrul progresului acestuia? Sau trebuie să analizăm doar obiectivul final și anume unde dorește fiecare să ajungem? Aceasta este ultima întrebare pe care voiam să vă adresez. Mulțumesc. Sunt perfect de acord cu ultimele dumneavoastră cuvinte. Avem un obiectiv final convenit și întrebarea care se pune este cum se ajunge până acolo. Dacă uh, vor, puneți accentul pe partajarea riscurilor, trebuie înțeles ce am spus eu. Cele două elemente merg împreună, n-am pus accentul doar pe unul. Însă vorbim aici de un parcurs în care cele două chestiuni partajarea și respectiv reducerea riscurilor trebuie să meargă mână în mână, în paralel. O modalitate de parcurgere a acestui traseu este uh, regăsită în propunerea comisiei, dar poate că sunt și alte modalități, mai rapide sau mai lente, după caz. Important însă este să fim cu toții de acord cu privire la obiectivul final. Ei, asta încă nu s-a realizat o acceptare cu toată convingerea a obiectului final este elementul cel mai important. Și apoi, a doua întrebare pe care trebuie să ne punem este cum ajungem până acolo. Faptul că acest traseu, acest parcurs este bine definit, vorbeam mai devreme de darea de seamă, de răspundere, trebuie și acest lucru să facă uh, obiectul răspunderii asumate, ca să știm exact de aici, de acum și până când ajungem la obiectivul final, ce trebuie făcut, care e drumul pe care trebuie să-l parcurgem. Mulțumesc! Domnul Mureșan, din nou, în urma negocierilor pe marginea bugetului. Da, mă întorc de la negocierile privind bugetul, dar nu de aceasta am cerut încă o dată cuvântul, ci pentru că un, colegul meu uh, a trebuit să se absenteze de la, să absenteze de la ședința de astăzi și m-a rugat pe mine să adresez două întrebări domnului Draghi în numele său. Prima se referă la profiturile BCE, unde grupul de nivel înalt cu privire la resursele proprii condus de domnul Mario Monti a vorbit de posibilitatea unor profituri BCE care să financeze resursele proprii pentru, zona, pentru bugetul zonei euro. Întrebarea era, care e părerea dumneavoastră și care este riscul pentru, BC, pentru independența BCE în cazul în care veniturile băncilor centrale naționale vor intra în bugetul zonei euro. Aceasta este prima întrebare în numele domnului Tom eh, Van Candelare și a doua se referă la aspectele digitale monedele digitale. Eh, au apărut multe monede digitale în ultimii ani și acestea au un impact asupra monopolului băncilor centrale cu privire la emiterea de monedă, abaterea de monedă și, cum, și asupra posibilităților lor de control asupra emiterii de monedă. Cum? Nu cumva aceste monede electronice ar putea pune în pericol monopolul băncilor centrale din acest punct de vedere și care ar fi eventualele alte riscuri pe care le-ar implica apariția acestui număr mare de monede electronice? Mulțumesc. La prima întrebare, Descentralizarea profiturilor este o decizie politică și politica aceasta necesită o modificare a statutului băncii. Posibilitatea de a transfera profitul BCE la bugetul Uniunii Europene nu este legal, legată, contrar a ceea ce cred alții, nu este legată de politica băncii privind rezervele financiare. Este articolul 33.1a ci modificarea beneficiarului profiturilor uh, BCE ar implica o modificare a statutului și este 33.1b Uh, acesta este articolul care trebuie modificat, care se referă la redistribuirea restului profitului BCE după ce se uh, reglementează conturile de pierderi uh, și câștiguri. În ce privește monedele digitale, unele dintre ele le-am văzut deja. <clears throat> Vrem să vedem uh, cât de mult sunt folosite în zona europeană, cine le folosește, care este impactul utilizării lor asupra economiei reale. Credem că uh, lucrurile astea sunt destul de limitate, este o situație destul de limitată. Nu este ceva care poate să reprezinte un risc pentru băncile centrale. În general vorbind, tehnologia digitală, DLT și alte tehnologii care pot fi folosite sunt evoluții care trebuie să se bucure de atenția băncii centrale și uh, de atenția organismelor de supraveghere. Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale se ocupă deja de acest uh, proiect, se ocupă de mai multe luni. Uh, ne-am coordonat în zona europeană au loc și alte evenimente la BIS, iar un unghi cheie este poate cel mai important aspect al acestei discuții, și anume uh, cyber, riscul cibernetic. Odată cu aceste tehnologii crește riscul cibernetic. Iar astăzi, la ultima reuniune a miniștrilor uh, de finanțe din uh, G7, s-a considerat că e cel mai mare risc cu care ne confruntăm. Așa încât aici intervine rolul organismelor de supraveghere pentru că riscul cibernetic trebuie evaluat atunci când se fac uh, inspecții on-site și, când, și trebuie să se facă teste de rezistență ale riscului cibernetic pentru cele mai importante bănci, cele mai importante instituții financiare. Asta ar trebui să devină o practică curentă. E o chestiune complexă și încercăm acum, în primul rând, să avem un sistem armonizat de raportare a incidențelor cibernetice în zona euro și, în al doilea rând, să facem uh, un schimb de cele mai bune practici între băncile naționale și Banca Centrală și între organismele de supraveghere și Banca Centrală, pentru că e nevoie de un efort colectiv. Efortul colectiv se desfășoară la G7, la G20, deși la nivel internațional. Sper că e suficient ca răspuns. Dar, cum spuneam, e un domeniu Uh, care este în uh, expansiune continuă. Mulțumesc, domnul Luche. Vă mulțumesc, domnule Draghi. Am norocul să vă pot adresa astăzi două întrebări și permiteți-mi să revin la răspunsurile pe care le-ați oferit uh, întrebărilor mele anterioare. Dacă am înțeles eu bine, dumneavoastră ați spus că măsurile de politică monetară programul PSPP, de exemplu, respectă mandatul Băncii Centrale Europene. Însă nu am înțeles de ce afirmați că nu uh, există o încălcare a interdicției de finanțare a bugetelor uh, guvernelor. Aș dori să vă întreb dacă nu considerați că articolul, prevederile articolul 123 din tratat a fost încălcate prin faptul că uh, în situația în care Banca Centrală Europeană deține un număr de obligațiuni de stat atât de mari, îl transformă în creditorul pe o perioadă lungă de timp al statelor care au emis titlurile uh, de îndatorare respectivă. Și atunci, în momentul în care, într-o proporție atât de mare, Banca Centrală Europeană uh, creditează uh, statele respective și în momentul în care acestea creează noi datorii. Și al treilea aspect care se referă tot la mandatul dumneavoastră, programul PSPP favorizează statele care au datorii mai mari și deficite bugetare mai mari. Din partea acestor state, Banca Centrală Europeană a achiziționat uh, cel mai important număr de obligațiuni și, din punctul de vedere al ponderii acestor obligațiuni și a valorii acestora față de PIB-ul țărilor respective. Și aș dori să vă întreb cum, care este compatibilitatea unei asemenea măsuri cu mandatul Băncii Centrale Europene? Let me give you just two... Mm, două răspunsuri rapide. În primul rând, nu e adevărat uh, că uh, e vorba de cele mai mari sume. E, se urmărește regula cheii de capital. În al doilea rând, uh, am mai spus deja, BCE se bazează pe piața secundară și în al treilea rând, în al treilea rând, Există o hotărâre a Curții Europene de Justiție pe care o puteți analiza și în al patrulea rând, după cum știți, PSPP poate fi subiectul unei proceduri de hotărâre preliminară a curții a fost uh, inițiată ca urmare a unei trimiteri de la Curtea Constituțională Federală Germană. Întrebarea dumneavoastră se uh, referă la exact la întrebarea de la curte, așa că deocamdată nu putem face niciun comentariu. Și apoi, cum am explicat cu alte ocazie și la ultima audiere, considerăm că programul nostru de achiziții de active este legal și este în mandatul nostru. Mulțumesc! Cred că mai am timp la dispoziție. Mm, să vă gândiți însă că este nevoie de timp și pentru a răspunde. Bine, atunci revin la subiectul Target 2. Există un mecanism în cadrul sistemului, uh, sistemului Target 2 care să ducă la neutralizarea dezechilibrelor care au apărut în sistemul Target 2. Acest sistem inițial fusese conceput pentru uh, reechilibrarea uh, sistemului de, de plăți în mod uh, automat. Și aceste dezechilibre, de fapt, reflectă dezechilibrele dintre economiile statelor membre. Și aș dori să vă întreb dacă există vreun mecanism care să uh, permită neutralizarea acestor dezechilibre sau putem pleca de la premisa că aceste dezechilibre uh, se vor adânci și mai mult pe viitor. Mulțumesc! Trebuie să vă corectez. Inițial nu se punea problema reechilibrării și, în al doilea rând, nu reflectă diferite excedente de, cu, de cont curent, ci sunt condiții de cont de capital. Să vă dau un exemplu. Italia are multe pasive la Target 2. Germania are multe cerințe pentru Target 2 ținând cont de cele spuse dumneavoastră, Italia ar trebui să aibă un mare deficit de cont curent față de Germania și nu are, este echilibrat. Deci target 2 reprezintă o rezolvare a tuturor plăților, iar uh, activele și pasivele sunt uh, uh, supuse acestui program de achiziții de active și nu de altceva. Ținând cont de faptul că e un sistem centralizat uh, de echilibrare, nu există mecanism de reechilibrare. Nu a fost proiectat uh, cu așa ceva în minte. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Încheiem acum uh, dialogul monetar și trecem imediat la a doua parte a reuniunii noastre, schimbul de opinii cu domnul Mario Draghiu, în calitatea domniei sale de președinte al Comitetului European pentru Risc Sistemic. După cum știți, Comitetul European pentru Risc Sistemic a publicat în ultimele luni o serie de documente importante. Ultimul schimb de opinii în această calitate cu domnul Draghi a avut loc în mai iar acum ne putem concentra pe o serie de chestiuni relevante care se leagă de politica macroprudențială, de riscurile sistemice și, de asemenea, propunerile care au fost făcute în ultima vreme privind uh, revizuirea ESA mai ales apropo de competențe și de rolul pe care îl are sistemul să-i dau uh, cuvântul domnului președinte Draghi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, membri ai Comisiei Econ, doamnelor și domnilor, îmi face mare plăcere că sunt aici și mă adresez Comisiei dumneavoastră ca președinte al Comitetului European pentru Risk Systeming. Este a doua audiere din acest an. De când ne-am întâlnit ultima dată, comitetul a publicat al șaselea raport anual care se referă la perioada dintre 1 aprilie 2016 și 31 martie 2017. Raportul prezintă opinia privind riscul, se examinează analiza macroprudențială și discută contribuțiile la cadrul de politici macroprudențiale al Uniunii Europene include de asemenea urmarea față de recomandările făcute de Comitetul pentru Risistem la uh, ultimele două reuniuni. V-am prezentat cele mai importante chestiuni cuprinse în raportul anual. Iată, așa încât astăzi voi, mă voi concentra pe patru probleme. Evoluția cadrului de politici macroprudențiale, mai ales în ceea ce privește tamponul de capital contra, contraciclic și instrumentele de uh, domeniu imobiliar, raportul Comitetului privind implicațiile stabilității financiare, apoi contribuțiile Comitetului la cadrul de politici dincolo de domeniul bancar și, în al patrulea rând, activitatea uh, acestui comitet pentru uh, piața de produse financiare derivate. Mă voi referi la primul uh, aspect aici. Acesta permite autorităților macroprudențiale să adopte o abordare dinamică pentru ca băncile să fie mai rezistente. Pot spori cerințele de capital ale băncilor pentru a pune capăt riscurilor în creștere și le pot relaxa într-un moment de criză acest element contraciclic este desemnând, are ca proiect nu să contrabalanceze amplificarea șocurilor potențiale. Criza financiară a arătat că măsurile luate de bănci pentru a-și uh, întări bilanțurile pot să fie uh, o problemă pentru economia reală, ceea ce exacerbează criza economică și uh, Uh, slăbește de asemenea și uh, bilanțurile. Relaxarea acestui aspect duce la atenuarea presiunilor asupra bilanțurilor băncii și le permite să asigure credit în economia reală. Am văzut deja mai multe autorități macroprudențiale care au activat acest instrument macroprudențial. Suedia în 2015, de exemplu, anul acesta, Republica Cehe și Slovacia și au sporit uh, această rată de tampon, în timp ce Marea Britanie a anunțat că își uh, o va activa în 2018. Dacă analizăm uh, zona economică europeană, numărul de țări care folosesc acest instrument macroprudențial a crescut la șase. Se adaugă Norvegia și Islanda. În 2014, Comitetul pentru Risc Sistemic a emis niște recomandări pentru ratele acestui instrument. Recomandările respective subliniază cât este de important ca autoritățile responsabile să stabilească rata acestui instrument astfel încât să avem o strategie bună de comunicare. În timp ce deciziile de politică referitoare la acest instrument sunt destul de noi, o asemenea comunicare face mai mult decât să sporească predictabilitatea deciziilor de politică macroprudențială sporește de asemenea uh, semnalarea politicilor ex ante și, de asemenea, gestionează speranțele, așteptările. În ce privește sectorul imobiliar, am discutat uh, ce a spus comitetul nostru în ceea ce privește acest sector în Uniunea Europeană, ca și recomandarea comitetului nostru privind datele care lipsesc referitoare la domeniul imobiliar din noiembrie anul trecut statele membre și-au sporit uh, cadrul de politică. De exemplu, în Austria au luat măsuri suplimentare pentru sectorul rezidențial în Finlanda. Multe state membre au pus uh, la punct măsuri astfel încât uh, riscurile țintă din domeniul imobiliar și fie unele folosesc instrumente pentru mixul de politici adică folosesc măsuri macroprudențiale pe lângă cele care duc la sporirea rezistenței uh, creditorilor. Comitetul nostru face o analiză de risc privind piețele imobiliare comerciale din Uniunea Europeană. Analiza confirmă că există o lipsă de date semnificativă în acest efort care împiedică monitorizarea macroprudențială. De aceea, încurajez autoritățile din domeniu să pună în aplicare recomandarea Comitetului pentru Risc Sistemic. Comitetul nostru monitorizează riscurile pentru sistemul financiar al Uniunii Europene și este cel mai important forum al autorităților europene pentru coordonarea măsurilor, schimbul de experiență și pentru uh, revizuiri între egali. Și acum să vedem care sunt cele mai importante constatări ale raportului Comitetului privind implicațiile stabilității financiare ale IFRS 9 ca urmare a unei întrebări pe care ne-a adresat-o comisia dumneavoastră. Cea mai importantă modificare introdusă este trecerea de la o abordare bazată pe pierderea acumulată la o abordare bazată pe pierderea de credit că la care ne așteptăm. Băncile trebuie să recunoască aceste probleme mai devreme, să elimine uh, creditele neperformante, iar sectorul bancar să poată fi remediat într-o manieră mult mai comprehensivă și mult mai uh, uh, la momentul potrivit o recunoaștere promptă a pierderilor datorită crederilor uh, face față criticii care vine din abordarea aceasta bazată pe pierditele uh, acumulate. Dacă se poate identifica o criză latinci, prociclicitatea poate fi redusă și contracția creditelor poate să fie mai puțin gravă. Recunoașterea timpurie a pierderilor poate să reducă și problemele pe care le are piața față de adecvarea capitalului într-o situație de criză și este considerată ca pozitivă în ceea ce privește sporirea transparenței și eficientizarea disciplinei pieței. Din aceste motive, raportul arată că IFRS 9 este o îmbunătățire, mai ales în ceea ce privește contabilizarea împrumuturilor neperformante. Totuși, abordarea bazată pe uh, pierderile de credit așteptate înseamnă că băncile trebuie să reacționeze la informațiile noi pe care le primește în momentul în care face contabilizarea pierderilor privind activele. Asta înseamnă că uh, aceste sume pot să crească foarte repede când se deteriorează condițiile economice, ceea ce poate să aibă efecte prociclice. Asta depinde de mai mulți factori, cum ar fi în primul rând, măsura în care criza poate fi anticipată prin modelele pe care le folosesc băncile privind pierderile așteptate de credit. De aici trebuie să avem modele bune și sănătoase. În al doilea rând, diversificarea sectorială și geografică a împrumuturilor în uh, rapoartele băncilor, adică cât sunt ele de sensibile la ciclu și în al treilea rând, scadența acestor împrumuturi. Raportul comitetului nostru consideră că există un număr de politici care pot să rezolve asemenea efecte prociclice. În primul rând, testarea la rezistență care poate fi folosită pentru evaluarea variațiilor uh, asociate cu scenariile adverse pentru a ne asigura că există uh, asemenea rezerve de capital suficiente care să permită o acțiune de politică de remediere dacă e nevoie. Dacă băncile pot să treacă printr-un asemenea scenariu advers, vor putea să facă față recunoașterii timpurii a pierderilor de credit așteptate și a unei crize reale, așa cum spune IFRS 9. De asemenea, aș dori, pe scurt, să mă refer la activitățile noastre privind partea nebancară a sectorului financiar. Când ne-am întâlnit ultima dată, am subliniat importanța unei rever, redresări foarte bune pentru contrapartidele centrale, care au devenit platforme critice în sistemul financiar. Legile din acest domeniu progresează, iar comitetul nostru contribuie la acest proces, identificând domeniile în care pot fi îmbunătățite lucrurile pentru a îmbunătăți uh, aspectele macroprudențiale. De exemplu, comitetul a prezentat un aviz privind propunerea președinției care subliniază nevoia de cooperare și coordonare între autoritățile de rezoluție bancară și CCP. Pentru că CCP ar putea să aibă o probleme în momentul în care una sau mai multe bănci care participă la CCP uh, au probleme și ele. Mai mult decât atât, crearea unui cadru armonizat de redresare și de rezoluție pentru sectorul asigurărilor în Uniunea Europeană este de asemenea important procedurile obișnuite de, de insolvență s-ar putea să nu fie întotdeauna consecvente cu protecția deținătorilor de, poli, de polițe și a obiectivelor de stabilitate financiară. Asta înseamnă că s-ar putea să nu fie suficiente pentru a face față eșecului, căderii unui mare asigurator sau căderii mai multor asiguratori într-o manieră ordonată. Olanda și Franța sunt pe cale de a pune la punct asemenea cadre după ce au trecut prin aproape căderea unor conglomerate financiare în timpul crizei financiare globale. Mai mult decât atât, România a pus la punct deja un cadru comprehensiv de redresare și rezoluție pentru acest tip de dificultăți, pentru că doi mari asigurători au avut probleme mari în 2014 și 2015. În concluzie, vreau să spun că comitetul nostru pentru risc sistemic analizează de asemenea și monitorizează piața instrumentelor financiare derivate. Datorită reformei de reglementare globale, tranzacțiile cu asemenea instrumente trebuie raportate uh, către depozitele de, uh, comerciale. EMIR a acordat comitetului nostru acces la toate datele din Uniunea Europeană privind tranzacțiile cu instrumente financiare derivate care există. Această colecție de tranzacții de mare amploare reprezintă un element foarte important pentru întărirea transparenței pieței instrumentelor financiare derivate în ciuda problemelor de tehnică și problemelor de concepție care apar datorită naturii unice a acestui tip de informație, datele arată de asemenea că sunt fundamentale pentru înțelegerea noastră a acestor piețe dintr-o perspectivă sistemică. Iată de ce Comitetul European pentru Risc Sistemic se concentrează pe dezvoltarea unor infrastructuri de date și a unor metode analitice pentru a ne îndrepta către o manieră mai mult de monitorizare a acestor pieții mai detaliată. În această privință facem progrese și sper să vă pot prezenta aceste progrese când ne vom întâlni în viitor. Vă mulțumesc și sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim pentru ce a spus apropo de EFS 9, care este urmarea întrebării puse de noi. Raportul Comitetului European pentru Risc Sistemic este foarte important pentru că e vorba de riscuri de prociclicitate și trebuie să examinăm foarte atent această problemă. Brian Hayes este primul vorbitor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule președinte, ca președinte al acestei comisii prima chestiune, este prima chestiune pe care ați adus-o și dumneavoastră în discuție, instrumentul macroprudențial uh, care poate fi folosit pentru o rezervă suplimentară de capital. Ați menționat țări care au făcut deja apel la acest instrument. Uh, mă gândesc la țările care au trecut printr-un program de reformă uh, țara mea, Irlanda, a trecut printr-un asemenea program de reformă și vă referați la faptul că e o chestiune serioasă, dar lipsa de date e și ea importantă, iar în domeniul imobiliar, sectorul comercial din țara mea și din alte părți și din alte țări care au trecut printr-un program de reformă, credeți că nu aveam datele necesare pentru uh, a face o evaluare corectă a cerințelor privind rezervele suplimentare de capital, mai ales în țările care au avut Uh, șocuri excepționale în ceea ce privește sectorul bancar și care au fost uh, cauzate de o cădere a pieții proprietăților. Comitetul recent uh, s-a referit la mm, ratele dobânzilor foarte scăzute, uh, iar aceste rate ale dobânzilor foarte scăzute au negative și uh, efecte negative și uh, negative asupra economiei și în ce privește quantitative easing, ați vorbit despre ciclul invers, la ce ne putem aștepta? Ne putem aștepta că ar fi scăzut nu economiile, uh, ne gândim la economii făcute de deținătorii de case din Uniunea Europeană. Există vreo tendință în această direcție? Am văzut în țara mea, în Irlanda, că a crescut numărul de persoane care economisesc și folosesc aceste rate mm, pentru investiții. În zona euro s-a văzut că nu s-au resus în această parte a ciclului economic și uh, vă pune probleme rata economiilor să nu cumva să afecteze mediul economic. Uh, vă mulțumesc foarte mult. Thank you. Only... Vă mulțumesc. În ceea ce privește prima întrebare, anul trecut Comitetul nostru a adoptat recomandări privind acoperirea acestor uh, lacune de informații privind uh, piața imobiliară, atât din punctul de vedere al sectorului imobiliar comercial, cât și a celui rezidențial. Ei bine, avem în continuare lacune importante în Uniunea Europeană legate de informații privind aceste sectoare. De exemplu, nu există definiții convenit în mod comun privind uh, niște indicatori de risc comuni, uh, rata între valoare și uh, valoarea proprietății imobiliare, de exemplu, și uh, creditul obținut pentru cumpărarea uh, proprietății respective. Deci, din acest punct de vedere, cred că avem nevoie de abordare de armonizare a acestor indicatori în, uh, în Uniunea Europeană și recomandăm crearea unui set comun de recomandări și, cerem autorităților naționale să monitorizeze, să evalueze riscurile provenite din sectorul imobiliar și să lucreze la o definire o definiție de lucru a indicatorilor relevanți. Comitetul European privind riscurile sistemice consideră că o colectare permanentă, regulată acestor indicatori trebuie să aibă loc pe, în Uniunea Europeană și lucrăm din două puncte de vedere, la uh, Banca Centrală Europeană și la Eurostat. Și experiența trecută ne-a arătat că este dificil să acoperim, uh, să acoperim aceste lacune existente și uh, Trebuie să fim mai uh, entuziaști în uh, câteva din instituțiile pe care tocmai le-am menționat. Însă acest lucru este foarte important pentru că situația... Și este ceva ce am uh, afirmat cu altă ocazie. Avem în, în, într-o într-o etapă de politică monetară expansionistă, um, politica de supraveghere a sectorului bancar trebuie să țină pasul cu um, politica expansionistă din punct de vedere monetar. Cu cât politica monetară este mai expansionistă, cu atât um, supravegherea bancară trebuie să fie mai grijulie și mai strictă. În ceea ce privește rata economi- economisirilor, cred că în mod agregat um, această rată rămâne una stabilă. Nu cred că a crescut sau s-a redus în mod, în mod uh, important. Deci ratele uh, reduse de dobândă, cel puțin uh, la nivel agregat, ceea ce ar putea să ascundă realitățile din anumite state, nu a avut un impact asupra comportamentului mediu al uh, celor care fac economii. Mulțumesc, Pervanș Perez. Uh, În ce privește Comitetul European pentru Risc Sistemic, v-ați referit la temele principale din raport, dar nu ați menționat deloc problema Brexit, respectiv impactul posibil al acestuia asupra stabilității financiare și riscurilor macroeconomice – nu cunosc, desigur, condițiile divorțului, motiv pentru care este și, și oricum este destul de greu să le anticipăm motiv pentru care s-au făcut multe speculații asupra posibilului impact al Brexit, în special asupra piețelor, care reprezintă partea cea mai mare a eforturilor de creare de valoare care va fi afectată de Brexit. Deci dacă ne-ați putea spune cum vedeți lucrurile din acest punct de vedere, în special în contextul incertitudinilor majore cu privire la viitorul ratei dobânzilor. A doua mea întrebare se referă la instituția CERS însăși, acest Comitet European pentru Risc Sistemic. Știu că Consiliul European voia să revină asupra problemei funcționării acestei noi structuri și asupra guvernanței acesteia în consultarea lansată de comisie se regăsiseră și mm, idei de reformare mai amplă a CERS. Textul care a ajuns până la urmă pe masa discuțiilor conține doar niște mici ajustări legate de guvernanța CERS. Ținând seama de experiența dobândită de această instituție, vi se pare adecvat o îi se pare adecvată o ajustare atât de mică sau ar trebui mers mai departe, cum își dorește Parlamentul, pentru a exista o evoluție reală a modului în care se uh, desfășoară activitatea CERS. Um, vă mulțumesc. Permiteți-mi să vă răspund la prima întrebare, în primul rând. În mod evident, Brexitul va avea un uh, impact uh, major este vorba de retragerea unei țări unde se află în acest moment uh, uh, cea mai mare parte a piețelor financiare și am spus acest lucru în trecut. Dacă gestionăm bine acest eveniment, nu vor exista riscuri majore. Și este important să gestionăm în mod adecvat această schimbare pentru a reașeza într-un mod ordonat uh, responsabilitatea uh, responsabili, uh, responsabilității existente și fără a compromite integritatea pieței unice. Nu este o sarcină deloc ușoară și tocmai de aceea cetățenii europeni așteaptă responsabilitatea din partea politicienilor este prea devreme să spunem dacă este bine sau rău, pentru că nu dispunem încă de o platformă concretă de negociere. Însă, aș putea să vă dau, de exemplu, un exemplu, o chestiune care, dacă este bine gestionată, nu va fi nicio problemă, dacă nu, ne va, ne va crea probleme grave, continuitatea contractelor. Indiferent de domeniul uh, ales din, de pe piețele financiare, va fi vorba de zeci de milioane de, de, con, de contracte, swap-uri pe riscurile de credit, de exemplu Forex. În, fie, în orice domeniu se regăsesc milioane de contracte care sunt definite într-un mod care va trebui să fie modificat în urma Brexitului și depinzând desigur de natura Brexitului. Uh, deci, din acest punct de vedere, de vedere este evident că cele două părți, um, acordul între ele va ușura acest proces sau, uh, din potrivă, procesul în sine va deveni sursa unor riscuri și uh, riscurile uh, stabilității financiare se vor număra, se numără, mă sigur, printre aceste riscuri. Deci, cele două părți ar trebui să caute, să găsească o gestionare a retragerii gatului din Uniunea Europeană care să nu compromită integritatea pieței unice. În mare, ne mulțumește propunerea Comisiei Europene din punctul de vedere al revizuirii uh, macroprudențiale a părții care se referă la CERS. Această propunere ține uh, cont de modul în care se desfășoară discuțiile, de activitatea acestui comitet, am avea o singură observație de făcut, de fapt. Dacă se dacă din acest uh, comitet și SSM um, și, și membrii SSM și membrii CERS vor, vor avea drept uh, de, de cot, drept de vot, nu s-a ținut cont de faptul că unii membri își vor pierde acest drept de vot. Cred că nu aceasta fusese intenția uh, originală, pentru că cei doi uh, președinții celor două instituții erau singurii membri uh, independenți și au avut în această calitate contribuții importante la discuțiile din acest comitet de la înființarea sa. Și în Parlamentul European, um, sprijinul Parlamentului European pentru ca președinții celor două instituții să-și recâștige drepturile de opt uh, ar fi uh, binevenit. Mulțumesc, domnul Not- Notis Marias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Draghi, aș dori să vă întreb uh, ceva în legătură cu uh, creditele uh, problematice, cele neperformante. Știți foarte bine cât de dificilă este situația economică din, din Grecia. Datorită memorandumului am pierdut 25% din PIB, 40% din populație trăiește sub pragul sărăciei, șomajul a ajuns la 21%, și Banca uh, Centrală Europeană, de fapt, uh, estimează că șomajul uh, real se află undeva în jur de 31%. Deci este foarte dificil pentru economia elenă să funcționeze într-un mod adecvat. Și aș dori să mă întreb în acest context care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de următoarea propunere. Există 25 de miliarde de euro din uh, a treia tranșă care nu au fost folosiți și 19,5 19 uh, miliarde și jumătate ar putea fi folosită pentru recapitalizarea uh, băncilor elene. Deci am putea crea un fond public care să se ocupe de aceste credite neperformante am putea prevedea o parte de 45 de milioane de euro, de exemplu, pentru acoperirea creditelor ipotecare existente, neperformante. Um, și am urma un, într-un fel modelul uh, cipriot când am încercat să-i protejăm pe cei care uh, contractaseră anumite uh, credite. Uh, persoanele respective ar putea până la urmă să-și răscumpere propriile credite ipotecare încheiate. Și nu, a, nu și-ar pierde casele. Acest, acest lucru s-ar putea întâmpla prin intermediul unui fond special creat pentru eliminarea uh, creditelor neperformante și cred că trebuie să facem ceva din acest punct de vedere pentru că dacă nu, situația socială din Grecia se va agrava. Vă mulțumesc. Aș dori să vă spun că în CERS nu am discutat situația creditelor neperformante din Grecia. În al doilea rând, cred că statele membre pot decide cum pot folosi fondurile, banii respectivi existenți. În a treilea rând, dacă decidem ca fondurile respective să fie folosite pentru creditele neperformante, nu trebuie să uităm că și alte state au anumite credite neperformante și s-ar putea ca și ele atunci să ceară folosirea unor fonduri tocmai pentru eliminarea acestor uh, credite. În al patrulea rând, trebuie să facem o distinție și această distinție este făcută și de guvernul elen. Uh, distinție între diferite categorii. Există uh, Um, oamenii săraci, apoi cei care nu își, pot, nu-și, nu-și achită uh, ratele la, la credite și, din câte am înțeles, se face această, această distinție între cele două categorii. Uh, categorii. Deci nu știu uh, care este și care va fi poziția statelor membre, nu Banca Centrală Europeană sau Comitetul European pentru Riscul Sistem, uh, Risc Sistemic vor trebui să vină cu acest răspuns. Uh, Impresia mea este că se va respecta abordarea de până acum cu oferirea unor uh, așa numite garanții pentru uh, persoanele cu adevărat uh, sărace și apoi depinde de statele membre, de guverne, dacă doresc să subvenționeze bân- băncile respective. Doi să, să continui, spune domnul Marias. Domnule președinte, avem un împrumut de 86 de milioane de euro și vor rămâne 20, 20, 25 de miliarde de euro. 19,5 uh, pot fi folosiți pentru recapitalizarea băncilor și o parte din restul banilor ar, ar putea fi uh, folosită pentru uh, rezolvarea problemelor creditelor neperformante. Este ceva care este pertinent și pentru dumneavoastră în calitate de membru al Troicii. Domnul Draghi, după cum am spus, depinde de uh, titularii acestor uh, fonduri uh, să decide ce vor face cu ele. Nu uh, Banca Centrală Europeană, nici Troica nu uh, sunt proprietari acestor fonduri. Domnul Ramon Tremosa. Mulțumesc, domnule președinte. Am o, între- o întrebare privind creditele neperformante. Uh, care există în număr important într-o serie de țări și reprezintă o problemă de solvabilitate pentru o serie de bănci europene. Pe de o parte, trebuie să ținem cont de faptul că multe din aceste credite neperformante provin de la întreprinderi mici și, întreprinderi mici și mijlocii și deseori uh, statele care se confruntă cu această uh, problemă sunt cele care au pus în aplicare cel mai prost directiva privind uh, plățile târzii. Nu credeți că aceste directiv, această directivă ar trebui să aplice mai bine această directivă pentru că există anumite state membre unde uh, multinaționale pot plăti facturile către întreprinderile mici și mijlocii după 2-300 de zile, nu în câteva zeci de zile și nu a fost uh, impus un uh, regim de sancțiuni pentru asemenea situații. Credeți că este o chestiune importantă sau uh, mă înșel eu, oare uh, comitetul dumneavoastră nu ar trebui să discute acest punct specific? E bine, sunt uh, cu totul de acord cu dumneavoastră. O mare parte din uh, creditele neperformate generate, generate de întreprinderi mici și mijlocii are originea în marea recesiune economică. În perioada respectivă, deseori, întreprinderile mici și mijlocii Uh, nu erau plătite așa cum ar fi trebuit de uh, debitorilor legitimi. V-ați referit la multinaționale, dar să nu uităm că există guverne, guverne care nu și-au achitat facturile timp de luni, uneori chiar timp de ani de zile. Deci sunt cu totul de acord cu sugestia dumneavoastră, în primul rând. Originea acestor credite neperformante poate să fie diferită, însă uh, trebuie să recunoaștem că multe din, dintre acestea au fost generate de faptul că multe facturi ale întreprinderilor mici și mijlocii nu au fost uh, achitate uh, la, la timp și cred că această situație ar trebui să fie corectată. Mulțumesc. Paloma López Bermejo are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule Draghe în raportul anual din 2016, CERS arată că legătura comună pentru toate riscurile macrofinanciare este combinația dintre tipul uh, Uh, existent de dobândă și o creștere economică slabă. Și se pare că nu există schimbări în politica financiară a BCE. Fără îndoială, problemele sunt agravate de lipsa de credibilitate a, uh, a organismului de reglementare european care se vede din gradul de improvizație și din lipsa de preocupare uh, Uh, apropo de Banca Italiană sau de Banca Populară. Dar vreau să subliniez încă ceva. Cinismul instituției dumneavoastră care arată că această creștere economică slabă este o realitate care e străină de mandatul dumneavoastră. Acum o lună, dumneavoastră, domnule Draghi, vorbea, apărați reformele din domeniul muncii din Spania și ați ignorat efectul grav asupra veniturilor familiilor și condițiilor de viață. Întrebarea mea e foarte simplă. De ce recomandați măsuri care reduc salariile când tocmai aceste venituri salariale mici pun uh, um, supun riscului solvabilitatea familiei și consumul financiar și întreg sistemul financiar. Mulțumesc! Well, let me answer to, in a sense, your two questions. Aș dori să vă răspund acestor două întrebări. În primul rând, rate reduse de dobândă și rata redusă a creșterii economice dacă reprezintă un factor de instabilitate pentru bănci. Este tot mai puțin uh, adevărat, pentru că ratele uh, reduse de dobândă au permis o redresare economică. Deci, orice consecințe ale ratelor uh, reduse de dobândă asupra bilanțurilor băncilor, acestea sunt compensate de Um, efectele redresării economice și de impulsul economic actual care generează o mai bună calitate a procesului de acordare de credite. Deci băncile acordă tot mai multe credite și, uh, în general, uh, soliditatea sectorului bancar s-a îmbunătățit pentru a vă răspunde primei întrebări. A doua întrebare – în primul rând, politicile noastre uh, au uh, efectele contrare celor afirmate de dumneavoastră. Politicile noastre nu nu țin uh, salariile la un nivel redus, ci din potrivă. Uh, politicile noastre reprezintă premisa fără de care salariile nu vor putea crește. Politicile noastre sunt cele care permit permit, uh, printre altele, și îmbunătățirea condițiilor de pe piața muncii. Și acum, dacă în ceea ce privește acțiunile guvernului spaniol și impactul acestor asupra uh, pieței muncii, haideți să vedem care este realitatea, să vedem ce se întâmplă cu șomajul din, din Spania, la crearea de locuri de muncă, să vedem care sunt, ce se întâmplă cu indicatorii privind uh, Uh, piața muncii. Poate nu am ajuns la situația optimă din punctul de vedere al uh, egalității, din punctul de vedere al tuturor uh, sectoarelor, al inegalității, dar progresele din punctul de vedere al inegalității sunt încurajatoare în toată zona euro. Vă mulțumesc. Sí, eh, vamos a ver. Mulțumesc. Uh... Vreau să vă spun că, din păcate, ar trebui să revizuiți foarte clar măsurile și situațiile provocate de măsurile dumneavoastră asupra locurilor de muncă din Spania. Creșterea uh, e foarte proastă, salariile nu ajung la lucrători, nu, nu le ajung să ajungă la sfârșitul lunii ceea ce se combină cu o cotă scăzută de productivitate, care în ciuda recomandărilor dumneavoastră nu s-a recuperat în Spania. Mulțumesc. Este adevărat că salariile nominale s-au mișcat prea puțin, pentru că, într-adevăr, și câștigurile din punctul de vedere al productivității au fost reduse în Spania și alte Uh, zone, alte regiuni ale zonei euro. Însă, din, din acest punct de vedere, Banca Centrală Europeană nu prea are la, la, la dispoziție instrumente care pot să influențeze, uh, să, să modifice situația. Uh, politica monetară nu poate contribui în mod direct la îmbunătățirea calității locurilor de, de, de muncă. Uh, în timp, pe, pe măsură ce o, gradul de ocupare va crește și calitatea ocupării va, va crește și politica monetară nu poate schimba productivitatea. Deci ceea ce ține de mandatul Băncii Centrale Europene s-a, fă, s-a făcut tocmai pentru a îmbunătăți situația, însă nu toate lucrurile țin de sfera de influență a băncilor centrale. Vă mulțumesc, nu văd pe nimeni din partea verzilor, domnul Coburn. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule Drag, este întotdeauna o plăcere să vă revăd. În august în acest an, la Jackson Hole, în, stat, Statele Unite ale, ale Americii, ați avertizat că retragerea spre politici uh, protecționiste ar fi foarte riscantă și sunt de acord cu dumneavoastră. Mulți politicieni ignoră uh, Uh, pericolele aduse de această abordare pentru stabilitatea sectorului bancar și mă întreb dacă nu ați putea să ne să vă susțineți afirmațiile prin uh, câteva studii uh, de impact, de exemplu, care ar fi impactul independenței Cataloniei asupra datoriei Spaniei și asupra băncilor spaniole care dețin datoria respectivă, pentru că până la urmă Catalonia este responsabilă pentru aproximativ 20% din PIB-ul spaniol. De asemenea, care ar putea să fie impactul Brexitului asupra uh, sectoarelor bancare cele mai vulnerabile din Uniunea Europeană, cele din Spania și din uh, Italia, țări care s-ar putea să fie afectate profund de reducerile uh, bugetului Uniunii Europene. Refuzul de a încheia un acord cu Regatul Unit ar fi o formă de, de protecționism, uh, pentru că uh, ar crește costurile pentru băncile europene și pentru clienților corporatiști în încercarea de a avea acces la piețele monetare internaționale. Și în plus, 85% din afacerile piețelor de capital ale Uniunii Europene trec sunt tranzacționate în, prin, în Londra. Guvernatorul băncii uh, Angliei a afirmat că Londra este banca de investiții, este bancherul de investiții al uh, Uniunii uh, Europene. Deci situația Regatului Unit este importantă și pentru stabilitatea europeană. Este un, un subiect de reflexie și pentru CERS și tocmai de aceea mă întreb dacă puteți să ne oferiți câteva comentarii. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Brexitul este un eveniment uh, important ale cărui consecințe ar trebui să fie discutate și analizate. De ce nu am făcut acest lucru până acum? Cel puțin uh, CERS nu a făcut acest lucru. Uh, pentru că nu avem o părere precisă, nici măcar imprecisă, privind care va fi platforma de negociere, obiectul negocierilor. Știm, desigur, că mărimea piețelor este, piețe este foarte importantă, indiferent de sectorul financiar la care ne gândim sau indiferent de sectorul bancar uh, pe care l-am avea în vedere, mm, cifrele sunt importante, deci din momentul în care o să știm mai bine în ce direcție se vor îndrepta negocierile, va trebui să discutăm acest subiect. Am afirmat deja că această tranziție poate fi gestionată într-un mod uh, lin, um, reducând la minim, la un minim posibil consecințele negative și uh, evitând consecințe negative pentru piața unică. Însă, este mai ușor să afirme acest lucru decât să transforme în realitate. Banca Centrală Europeană nu contribuie la aceste negocieri și dacă am fi participat la aceste negocieri, uh, ar fi fost o sarcină foarte dificilă pentru noi. Vom monitoriza, să vedem cum evoluează aceste negocieri și de îndată ce vom înțelege mai bine în ce direcție se îndreaptă aceste negocieri, vom discuta acest subiect, pentru că este vorba de uh, efecte care nu sunt limitate la, doar la zona euro. Ele vor afecta întreaga uh, Uniune Europeană și cred că, într-adevăr, în acest uh, comitet ar trebui să purtăm aceste discuții. Dacă îmi permiteți, mai am, mai am puțin timp. Mie mi se pare că domnul Barnier și domnul Verhofstadt uh, au atitudinea uh, potrivită, ceea ce duce la probleme pentru toată lumea, doar uh, euro, datorită eurofanatismului lor, da, dorinței de a pedepsi Regatul Unit, ceea ce va fi dăunător pentru economia zonei euro, va fi dăunător pentru Spania și poate ar trebui să vă exprimați poziția, să îi cereți domnului Barnier să-și clarifice poziția domn președinte, știți că și eu fac parte din echipa de negociere respectivă și vă asigur că nu avem nicio intenție de a pedepsi pe cineva. Dorim cu toții un acord corect care să reducă la minim daunele posibile. Ok, uh, Marco Zani. Marco Zani. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Zani. Domnule președinte Draghi, după cum știți, în momentul de față, în instituțiile europene se vorbește mult de bilanțurile băncilor, s-a discutat despre asta și la nivel informal, se lucrează la o serie întreagă de propuneri. Tema aceasta se leagă adesea și de problema asigurării și a garanției comune a depozitelor, unde statele membre cer o reducere înainte de aprobarea propunerii. Și EBA și-a publicat recent liniile directoare pentru testele de rezistență pentru 2018, iar evaluarea de risc cu privire la bănci va fi inclusă în aceste linii directoare, așa cum s-a întâmplat și anterior. Întrebarea mea se referă la posibilul risc la adresa stabilității sistemului financiar aspect care ar putea să-l presupună această abordare cu privire la riscul suveran în uh, ceea ce privește băncile. Este vorba de o abordare prudențială pentru capitalul suplimentar care va face obiectul uh, obligațiilor bancare și, pe de altă parte, se vorbește de plafonarea achizițiilor de active incluse în bilanțurile băncilor. Două sunt pericolele principale la adresa stabilității sistemului financiar care ar putea decurge dintr-o astfel de abordare. Mai întâi, unul dintre ele vizează lichiditățile. Știți că aceste chestiuni sunt foarte importante pe piață. Am să închei imediat și mai am o a doua întrebare care se referă la presiunile ce s-ar putea exercita asupra obligațiunilor de stat emise de anumite state membre sau asupra anumitor sisteme bancare în dificultate. Într-o astfel de abordare, ori băncile uh, aruncă pe piață un volum foarte mare de obligațiuni sau trebuie, sunt obligate să-și uh, uh crească capitalul. Mulțumesc. Poziția BCE pe tema aceasta este următoarea. În urma studiilor desfășurate și la CER și la BCE, s-a constatat mai întâi că, în cazul unui risc, se dorește, desigur, reducerea legăturii cu bilanțul băncii. Cum? În ce fel? Noi considerăm că prin ponderarea riscurilor, nu prin limitări impuse. În al doilea rând, indiferent de acordul la care se va ajunge, nu vrem ca băncile noastre să se afle într-un dezavantaj competitiv față de celelalte bănci din lume. De aceea a avut loc în cadrul comitetului de la Basel, comitetului Basel, o lungă negociere care a dus la următoarea concluzie. Nu există un consens pe marginea unui acord internațional pe tema aceasta. Europa și alte jurisdicții nu sunt de acord în legătură cu soluția pe care să o adopte. Și apoi, care va fi acordul pe care îl vom găsi noi în interiorul Uniunii Europene, dacă vom găsi vreunul? acest acord, dacă se va găsi, va trebui pus în aplicare extrem de judicios și prudent. Deci, nu vrem limite dure. Al doua, trebuie să existe un acord internațional și a treia, dacă Uniunea Europeană o va apuca pe propria sa cale, acordul la care va ajunge va trebui pus în aplicare judicios și cu multă prudență. Dacă mai îngăduiți jumătate de minut, spune domnul Zani. Spuneați că, pe bună dreptate, autoritățile europene trebuie să ajungă la un acord. Sau că s-ar fi încercat a se ajunge la un acord pentru a nu se ajunge la o distorsionare a pieței și că nu s-a ajuns la un acord în urma negocierilor. Dar în discursul din noiembrie 2016 vorbeați de o în de faptul că aceste obligațiuni de stat sunt expuse, unor, sunt asociate unor riscuri pentru zona euro. Pentru că acestea sunt instrumente de default, fără risc. Cum s-ar putea ajunge la un acord global dacă această problemă care se întâmpină în Uniunea Europeană nu se regăsește și în alte jurisdicții? Sunt de acord cu ce spuneți, doar că acest acord încă nu a fost uh, nu, nu s-a ajuns la un astfel de acord. Dacă Uniunea Europeană hotărăște să pornească pe drumul său, separat de restul lumii, atunci trebuie înțeles că aceste măsuri riscă să pună băncile europene într-un, într-o poziție de dezavantaj competitiv față de băncile din alte jurisdicții. Motiv pentru care ar fi preferabil un acord global domnul Gualtieri, aceasta este și poziția uh, Parlamentului European în, în contextul Comitetului Basel. Domnul Kirsos. Mulțumesc. Dar ce, ce facem cu uh, riscul sistemic la care este expus sectorul imobiliar? Vorbim de un risc de țară, deci s-a ajuns la un nivel de țară, sau vorbim de un risc localizat, specific? Aceasta este o întrebare și cealaltă are caracter mai degrabă politic, dar mă simt obligat să vă adresez această întrebare. Abordarea dumneavoastră în legătură cu riscul sistemic pare destul de senină. Nu sunteți cumva singur însă, pentru că suntem în plină incertitudine politică. S-a menționat mai devreme Brexit, nimeni nu știe cum vor evolua negocierile, apoi în Germania și în Austria colegii noștri nu sunt în sală, colegii noștri în aceste țări nu sunt în, sală, în sală pentru că încă nu s-au pus de acord cine va guverna. Avem problemele de la Barcelona, avem problemele din Italia cu următoarele alegeri. Deci, într-un context de asemenea instabilitate politică, riscăm să sporim riscul sistemic și economic în general. Ce părere aveți de această perspectivă în această situație politică? Mulțumesc. Am să vă răspund mai întâi la prima întrebare. În ultimii doi ani, experiența noastră a fost contrarie. Știți că lumea previziona dezastre îngrozitoare, un cutremur teribil de pe urma Brexit și de pe urma alegerilor în jurisdicții importante din uh, afara Uniunii Europene o situație nu mai puțin amenințătoare și în urma alegerilor dintr-o anumită țară din Uniunea Europeană. Și cu toate acestea, experiența a arătat că redresarea economică este re rezilientă, robustă și că a făcut față acestor riscuri. Sigur, nu avem un uh, glob de cristal în care să uh, prevedem viitorul, nu știm ce să se întâmple, desigur, pe lume, nu știm dacă evenimentele acestea vor genera sau nu riscuri care să fie prea mari pentru ca uh, să mai avem uh, redresare, dar până acum experiența a fost pozitivă. Pe urmă, ne întrebați în legătură cu CERS evaluarea căruia este că mm, pe piața imobiliară prețurile sunt echitabile, sunt corecte în general în Uniunea Europeană. Însă și CERS însăși a emis opt recomandări, chiar avertismente, specifice pentru țările respective, în care s-au identificat vulnerabilități eh, pe termen scurt și mediu în sectorul imobiliar rezidențial. Și aceste avertismente se legau de posibilitatea gospodărilor de a uh, plăti datoriile contractate. În urma evaluării prețurilor, dinamicii prețurilor pe piața uh, imobiliară rezidențială. Reacția țărilor respective, de exemplu în Danemarca și Finlanda, a fost de a modifica rata, ă, ponderea ratelor Continuăm să monitorizăm evoluțiile, însă, dar până acum vorbim cel mult de situații întâmpinate la nivel local. În general, prețurile sunt destul de bune, sunt destul de echitabile, corecte în sectorul imobiliar. Mulțumesc domnul Morganu, mulțumesc domnule președinte și mulțumesc domnului Draghi pentru prezența sa la noi astăzi. Întrebarea mea se referă la uh, obligațiunile de stat uh, care garantează obligațiunile europene, care fac obiectul studiului comitetului pe care îl prezidați dumneavoastră și al unei uh, propuneri din partea Comisiei Europene. Aș dori să vă întreb cum consideră comitetul că aceste titluri s-ar putea să devină cu adevărat sigure? Cum se poate asigura comitetul că uh, vor exista suficiente lichidități. În al doilea rând, crearea acestui tip de obligațiuni. Considerați cumva că ar putea avea un impact negativ asupra lichidităților de pe piața uh, obligațiunilor suverane și în consecință asupra stabilității financiare a țărilor din zona euro și apoi subliniați pe bună dreptate importanța reducerii stocului de credite neperformante. Întrebarea este cum vă puteți asigura că acest lucru se va întâmpla, evitând măsuri care, nefiind bine uh, concepute, ar putea avea un impact negativ asupra pieței uh, creditelor bancare? Sunt de acord cu abordarea Comisiei Europene bazată pe o, un mix de măsuri în timp în timp ce uh, backstop-ul comercial este limitat la doar anumite elemente. Mulțumesc, am să vă răspund în engleză. Sunt de acord cu propunerea comisiei și în intervenția mea de mai devreme spuneam că acesta este un efort comun pe care îl întreprind toți actorii și autoritățile de supraveghere și băncile, dar și guvernele propriu-zise, care se străduie să creeze un uh, cadru în care să se elimine aceste, prin care să se elimine aceste uh, credite neperformante. Prin urmare, trebuie făcute eforturi de către toți actorii pentru a elimina aceste credite neperformante, pentru a se soluționa această problemă, în același timp ne destabilizând uh, piața, așa cum se tem oamenii. Și aici sunt de acord, cum spuneam, cu abordarea Comisiei. La cealaltă întrebare, să pornim de la următorul lucru. Avem nevoie de un activ sigur. Toată lumea are active sigure și Uniunea Europeană are nevoie de un activ sigur. Piețele au nevoie de așa ceva. Deci se justifică foarte bine căutarea de a identifica un astfel de activ sigur. Care însă va fi acesta, care să fie instrumentul, aceasta va face obiectul discuției viitoarei reuniuni a uh, Comitetului Guvernatorilor și în urma acestei discuții vom vedea ce hotărâre vom lua, care va fi forma pe care o va îmbrăca, dacă și când se va publica. Dar asta se va întâmpla după această discuție. Probabil însă că Așa cum spuneam de la început, uh, subiectul va rămâne pe tapet pentru că avem nevoie de un activ sigur. Va trebui văzut dacă ce am uh, conceput până acum trebuie modificat sau lăsat așa cum este, pentru că problema aceasta va continua. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! A fost o dezbatere lungă, dar foarte, foarte fructuoasă. Îi mulțumesc domnului președinte Draghi pentru participare și pentru implicare activă în uh, discuțiile noastre pe teme cruciale pentru viitorul Europei, perspectivele de creștere și stabilitatea financiară viitoare a Europei. Mulțumesc foarte mult!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 Ah, Trecem la punctul uh, următor de pe ordinea de zi și ultimul. Sorry. Okay, it is reform of the este vorba de reformarea sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene. Avem o prezentare a avizului de către domnul raportor Luigi Morgano, care are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc și stimaților colegi care sunt prezenți, în special raportorilor din umbră. Ați citit cu siguranță deja proiectul de aviz uh, pentru Comisia pentru Buget, de aceea N-am să insist decât pe elementele cele mai importante. Tema finanțării bugetului Uniunii Europene este, după cum știm, de importanță maximă, nu doar datorită consecințelor legate de Brexit. Este vorba și de asumarea unui discurs de asumarea răspunderii de către instituțiile Uniunii Europene, răsturnând, dacă vreți, uh, motoul uh, party-ului de la Boston, care era fără reprezentare și fără impozitare. Fără să intervenim în competențele fiscale ale statelor membre, care sunt înscrise în tratate, obiectivul, desigur, nu este de a crește presiunea fiscală asupra cetățenilor, ci, din potrivă, eliberarea resurselor care pot fi obținute și gestionate în mod mai eficient și democratic la nivel european, permițând astfel o diminuare a sumelor contribuțiilor naționale la bugetul Uniunii Europene sau măcar o să nu crească acestea. După cum ați văzut, propun în text o stabilire punctuală a resurselor proprii specifice pentru zona euro. De exemplu, în zona euro, un impozit pentru bănci care să mm, ducă la desăvârșirea Uniunii Bancare și un uh, impozit asupra tranzacțiilor financiare care duc la desăvârșirea Uniunii Piețelor de Capital. Iar pentru Uniunea Europeană în ansamblul său, impozitul comun cu privire la uh, întreprinderi, respectiv TVA-ul. Obiectivul fiind acela de a obține mai multă claritate în uh, legăturile dintre finanțare și cheltuieli în bugetul european și uh, combaterea mai eficientă a evaziunii fiscale la nivel european. În al doilea rând, nu putem ignora faptul că cetățenii europeni cer de la Uniunea Europeană, de la comunitate și nu de la suma statelor sale membre, să acționeze pentru combaterea șomajului, pentru promovarea creșterii și a investițiilor, pentru a gestiona în comun frontierele europene și a garanta siguranța între granițele Uniunii Europene. Aceste bunuri publice europene nu pot fi finanțate prin resurse proprii europene decât sub controlul democratic al ambilor colegiuitori. Eu pot deja să vă spun că în etapa depunerii amendamentelor aș dori să precizez mai bine care dintre aceste bunuri publice care intră în competențele comisiei noastre trebuie finanțate prin intermediul acestor resurse proprii și în ce fel. Și în fine, e limpede, așa cum se întâmplă și la nivel național, că veniturile uh, din uh, colectarea impozitelor au de suferit de pe urma unei anumite volatilități legate de ciclul economic. Dacă vrem cu adevărat să creăm un principiu de responsabilitate și dacă uh, nu vrem în permanență să profităm de statele membre care sunt deja ținute de regulile comune ale finanțelor publice din fiecare stat membru, va trebui să echipăm Uniunea Europeană cu o capacitate de emisie a, de, de o capacitate de eliminare a uh, credit a um, datoriilor, desigur, um, evitând să reproducem la nivel european uh, incertitudinile întâlnite la nivel național. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum doamna Ivana Maletiș din partea PPE este prima vorbitoare. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc și domnului raportor, domnului Morgano, pentru acest aviz și pentru raport. Cred că avem înainte o provocare uriașă, pentru că din cauza Brexit, adevărul este pur și simplu bugetul european va fi mai mic. Trebuie văzut așadar cum putem face față acestei provocări. Apoi se adaugă problema securității, a politicii de apărare, a migrației, cum să finalizăm piața unică, cum să întărim piața unică, cum să întărim zona euro. Și apoi trebuie pus accentul pe politica de coeziune, care nu trebuie redusă, ci întărită printr-o convergență a țărilor rămase în urmă, dacă vrem o uniune monetară mai puternică pe viitor. Deci nu va fi ușor de luat o decizie cu privire la bugetul Uniunii Europene și nu sunt convinsă că bugetul european care va fi mai mic de pe urma Brexit, dacă vrem să-l creștem, nu sunt convinsă că nu va trebui să introducem noi resurse și să creștem contribuțiile din prezent. Uitându-ne la sugestiile grupului de nivel înalt privind resursele proprii, am constatat că acesta a încercat ca bugetul european și resursele proprii să fie mai simplu, mai stabil, mai transparent și autonom. Asta ne dorim cu toții, au propus de asemenea o reducere a VNB comun. Asta ar fi și rezultatul unui buget european mai autonom. De asemenea, au sugerat eliminarea mecanismului de corecție sau simplificarea acestuia și utilizarea unui uh, real transfer a cotelor de TVA și am discutat chiar în cursul dezbaterii de mai devreme cu domnul Mario Draghi despre ideea de a susține sau nu ca o parte a profitului BCE să fie plătită către bugetul, o să fie vărsată către bugetul european, apoi taxa pentru tranzacțiile financiare sau alte activități financiare. Deci avem o mulțime de probleme pe marginea cărora va trebui să luăm o decizie foarte importantă. Trebuie analizată sustenabilitatea și fezabilitatea recomandărilor făcute și trebuie văzut cum să arate propunerea finală pe care să o putem și comunica cetățenilor noștri, pentru că aceasta este una dintre problemele foarte mari din ultimii ani. Creștere există, dar e încă lentă, proiecțiile nu sunt foarte clare, productivitatea este încă scăzută, și de aceea nu avem nici o creștere masivă a salariilor, deci nu prea ne putem aștepta la sprijin public pentru schimbările aduse în sistemul de resurse proprii, în sensul introducerii de noi impozite sau a, al creșterii contribuțiilor naționale. Și, de asemenea, ar trebui explicat cât mai simplu ce am realizat până acum prin acest uh, sistem nou de resurse proprii și care sunt avantajele pe care el le-a oferit cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Liv Virnic. Thank you, Chair. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele domnului Enrique Calvet Halbum, domnule raportor, doamnelor și domnilor raportori din umbră. Cred că bugetul Uniunii Europene trebuie privit ca o politică, ca un instrument de politică comun pentru a depăși criza economică și financiară și pentru a coordona și spori eforturile naționale de redobândire a creșterii și de a genera ocupare în întreaga Uniune Europeană. Bugetul Uniunii Europene este în primul rând un buget de investiții. Flexibilitatea și influența pentru, influențe, pentru intervenții uh, de combatere a crizei pe termen scurt rămân vulnerabilități ce trebuie abordate fără îndoială. Bugetul este prea mic pentru o stabilizare economică anticiclică reală. Așa cum se arată în raportul, din, în raportul Monti, e nevoie de resurse proprii noi în sprijinul politicilor Uniunii Europene și al obiectivelor politice ale Uniunii Europene și susțin această idee. Susțin, în general, ideile domnului raportor exprimate în acest aviz. Principalele idei pe care le-a menționat domnia sa pot duce la o mai bună funcționare a pieței unice dacă limitează proliferarea impozitelor în mod necoordonat și dacă nu creează o legătură între bugetul Uniunii Europene sau da, și dacă pun accentul pe crearea unei legături reale între bugetul Uniunii Europene și politicile Uniunii Europene. E nevoie de mai multă armonizare pentru a promova o impozitare mai echitabilă și pentru a ajuta la combaterea optimizării fiscale și a evaziunii fiscale, pentru a avea o finanțare corectă și echitabilă a bugetului Uniunii Europene. Vom preze voi prezenta amendamente în care voi cuprinde o serie de concepte, printre care nevoia de a crea un fond monetar european bazat pe legislația europeană. Aștept cu interes dezbaterile în detaliu și cu alte grupuri. Pe această temă, mulțumesc! for the GUE, yes, please, López Bermejo. Gracias, Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele lui Miguel Viegas, raportor din umbră. Din păcate nu poate fi astăzi prezent aici. Este foarte bună crearea acestor noi aspecte care se bazează pe tranzacțiile financiare și un nou regulament privind impozitul pe firme pentru ca beneficiile să fie taxate acolo unde sunt produse. Totuși considerăm că această dezbatere trebuie să nu se desfășoare pe marginea reformei bugetului european trebuie să se mențină sistemul de contribuție din partea fiecărei țări la bugetul european pe baza fiecărui sistem de impozitare național. Altfel, reforma va favoriza uh, extinderea unor uh, impozite precum TVA, care ar duce la adâncirea inegalității. Ne opunem propunerilor legate de reforma guvernanței economice, inclusiv crearea unei capacități bugetare proprii pentru eurozonă și de un minister al finanțelor propriu. Ne opunem ideii că Uniunea Europeană să îndrepte resurse noi pentru a forța statele euro și statele candidate să adopte reforme neoliberale în schimbul unei mai mari flexibilități fiscale bugetul european trebuie să meargă în sensul convergenței sociale și convergenței producției între statele membre și nu să fie un instrument de șantaj care să ducă la desfințarea sistemului de protecție socială. Mulțumesc! Mulțumesc, Pas Ecaut. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorului pentru munca depusă pe marginea acestui aviz, care merge în direcția pe care și noi o susținem și anume o analiză critică a înlocuirii VNB, a resurselor bazate pe VNB, prin resurse proprii. Sigur că va trebui să dăm și alte exemple de resurse proprii, veniturile ETF și altele asemenea, care ar trebui adăugate sub formă de exemple la acest aviz, dar în rest avizul e bun și logic. ave, vom avea un amendament cu privire la eventualele uh, amenzi generate de hotărârile Curții Europene de Justiție și aceasta ar putea să fie o resursă proprie, deci în principiu susținem ideea în care merge acest raport, verzii sunt fără îndoială pentru, ar ajuta la clarificarea sistemului financiar european. Și avem o singură întrebare la alineatul 4, unde raportorul vorbește despre faptul că Uniunea Europeană ar trebui să emită active de debit cu valoare zero. Nu cumva ar fi nevoie pentru așa ceva o schimbare în tratate? Pentru că în tratate se afirmă exact opusul. Deci avem semne de întrebare în legătură cu felul în care se potrivește acest text cu cadrul legislativ al Uniunii Europene. În rest, susținem avizul, vrem doar să mai aducem câteva precizări. După cum știți, IFSN poate să emită uh, credite uh, cu garanțiile aferente. Asta ca să vă răspund uh, pe scurt acum. Avem două solicitări de intervenție la Catch dar uh, vă rog să fiți uh, foarte succinți. Mulțumesc, domnule președinte. Două minute. Vreau să mulțumesc colegului Morgano pentru raport. Vreau să subliniez importanța acestui raport pentru noi. Mai ales uh, vreau să arăt că sunt surprins de poziția contrară a tot ceea ce reprezintă grupul GUE, pentru că realmente mi se pare că e o idee extrem de pozitivă pentru Europa. Trebuie să abordăm sporirea bugetului european și nu numai pentru a introduce contribuțiile statelor, dar trebuie să generăm resurse proprii europene, ceea ce mi se pare absolut import, de importanță enormă din punct de vedere progresist. Deci, cum spuneam, pentru viitorul Uniunii este foarte important să aibă resurse proprii care vin nu numai ceea ce uh, contribuie fiecare țară în funcție de ceea ce primește, ci să existe un buget al Uniunii Europene bazat pe surse, resurse europene și nu resurse naționale. Mi se pare extrem de important, de aceea mă surprinde poziția GUE. Vreau să-i subliniez trei idei care mi se pare importante. În primul rând, trebuie să introducem documentul de reflexie al Comisiei Europene privind finanțele viitorului. În acest document al Comisiei, care se uh, reflectă asupra viitorului, apar toate posibilitățile de resurse proprii. Apoi, trebuie să explicăm importanța bugetului european care trebuie să se confrunte cu nevoi mari. Imigrația, pilonul social, apărarea europeană și toate acestea uh, cer bani. Deci trebuie să facem un efort în acest sens. Și în ultimul rând, mai multe surse care nu apar în raport, cum ar fi uh, nu, uh, uh, TVA transfrontalier, taxele vamale și trebuie să ei vom trimite în scris aceste propuneri colegului Morgano. Mulțumesc. Pervanș Veres. Mulțumesc. Domnule președinte, am ascultat dezbaterea, felicit desigur pe domnul raportor, dar cred că trebuie să fim prudenți, fiindcă este vorba de un aviz cu privire la partea de resurse proprii a activității Comisiei pentru Finanțe și nu a, pe marginea părții privitoare la finanțe. Deci tot ce vizează politica de coeziune, din punctul meu de vedere, nu își are locul în acest raport, din punctul meu de vedere. Ce s-a spus în legătură cu problema evaziunii fiscale însă e fundamental pentru că aici, da, suntem chiar în centrul competențelor noastre și aici trebuie să mai adăugăm câte ceva în aviz pe tema asta, în legătură cu dezbaterea privitoare la zona euro. Nici asta cred că nici, nici nu cred că trebuie să redeschidem dezbaterea pe uh, subiectul acesta cu ocazia acestui aviz, pentru că dacă am proceda astfel, am creat impresia că, odată cu raportul Comisiei pentru Buget, Trebuie arbitrate subiectele acestea în această nouă etapă de maturizare a lor. Or, nu cred că ăsta e scopul avizului nostru. Aici trebuie pur și simplu să consemnăm soluțiile care vor fi propuse de către comisie și apoi convenite de colegiuitori pentru uh, ESN și respectiv uh, pentru un buget specific pentru zona euro, aceasta e direcția, acesta e modul în care cred eu că ar trebui să repartizăm uh, uh, abordările în acest aviz. Mulțumesc și acum, domnul raportor, observații finale. Mulțumesc mai întâi pentru intervenții. E fără îndoială că acesta este un aviz relevant din punct de vedere politic și că sarcina noastră este aceea de a oferi Comisiei pentru Buget un aviz, o părere în care să stabilim, să definim o serie de elemente, însă mi se pare important să reiterăm câteva elemente unde cred că există acord, co- consolidarea coeziunii, de exemplu, apoi combaterea provocărilor celor mai relevante, ținând seama de problemele la care s-au referit colegii care au intervenit. Apoi, aprofundarea fezabilității și sustenabilității propunerilor elaborate de Comisia Monti, dar și propunerile adresate de domnul președinte Draghi. Important însă este să arătăm clar ce trebuie făcut cu aceste resurse proprii. Doar câteva cuvinte mai adaug. Tema pilonului social reprezintă o sinteză a unor uh, îngrijorări care s-au exprimat, dar pe marginea cărora, desigur că Parlamentul European se va uh, exprima la rândul său. Nu cred că e cazul să ne îngrijorăm. Pentru că timpul e scurt, n-am să mă lungesc prea mult. Dar cred că uh, numărul de caractere alocat avizului nostru se va completa prin amendamentele transmise și că vom obține un aviz care să fie pe placul unei majorități cât mai ample, așa încât să ne aducem propria contribuție la obiectivul pe care cu toții, la care cu toții subscriem. Mulțumesc foarte mult! Termenul pentru amendamente este 7 decembrie Analiza amendamentelor se va desfășura pe 24 ianuarie, când va avea loc și votul. Nu știm însă, desigur, deocamdată care va fi calendarul din Comisia pentru Buget. Vă mulțumesc, încheiem aici uh, reuniunea de astăzi. Ne revedem mâine la ora 8, când avem prima sesiune comună cu Comisia Libe la 8 și 15 minute.